Uh, ladies and gentlemen, uh, very good afternoon. Domnilor și domnilor, bună ziua tuturor. Am dorit să începem ședința. Așadar, vă rog să faceți liniște. Mă bucur să văd atât de mulți oameni aici. Îmi pare rău că avem prea puțin loc. Am văzut că foarte multă lume stă în picioare dar poate mai sunt totuși câteva scaune libere. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul dumneavoastră. Uh, urez bun venit și uh, celor care ne urmăresc pe internet. Uh, o chestiune de procedură. Îmi pare rău că începem cu o mică întârziere, însă am avut o discuție importantă privind directiva de pro- prin protecția consumatorilor, deci vreau să fac un anunț către membrii comisiei să spun că mâine la 10 vom avea un punct suplimentar pe ordinea de zi Comisia va trebui să adopte textul propus, uh, propunerea de text a directivei pentru protecția consumatorilor. Toate grupurile politice m-au, anunțat în această dimineață că vor susține, că vor susține acest text. Deci e foarte important ca mâine să fiți prezenți la această ședință pentru a putea să avem adoptarea finală în plenară săptămâna viitoare. Acum, ne întoarcem la un subiect important uh, jocurile de noroc online și piața internă. Știți că este un subiect pe care această comisie l-a urmărit îndelung. Colega Șaldemoze a fost raportor pentru un raport din proprie inițiativă. Cred că acel raport din proprie inițiativă a fost foarte important în a încuraja Comisia să se implice în, într-un studiu mai uh, elaborat, și anume Cartea Verde, la care mulți ați reacționat. Îi urez bun venit reprezentantului Comisiei, care a fost la noi de multe ori și s-a ocupat de multe dosare și care acum preia responsabilitatea jocurilor online. Vă urez așadar bun venit. Și de asemenea îi urez bun venit lui Jürgen Kreutzmann din grupul ALDE, care este coordonator, care muncește din greu pe acest subiect și este și raportorul nostru pentru al doilea raport din proprie inițiativă privind jocurile de noroc și piața internă și asta e foarte important pentru că acum lucrurile merg în paralel și vom, ne vom baza pe rezultatele consultării. Mă bucur că avem atât de mulți experți. Ne-am gândit ca Jürgen să facă o declarație uh, introductivă în legătură cu perspectivele subiectului și după aceea vom încerca să dăm cuvântul unora dintre raportorii din umbră. Știu că domnul De Jong trebuie să plece la ora 4, o să schimbăm ordinea dacă nu se supără ceilalți raportori și va vorbi așadar mai întâi reprezentantul uh, GUE Eh, și, evident, raportorii din umbră vor putea interveni și mai târziu în cadrul discuției, pentru că, evident, vrem să avem cât mai mulți experți care să vorbească după ora 4. Așadar, voi da acum cuvântul lui Jürgen Kreuzmann pentru a uh, ne spune care este contextul raportului său și situația raportului său. Mulțumesc, Malcolm. După cum știți cu toții, la ora actuală, în Europa, avem de-a face cu un puzzle de reglementări. În unele țări, cum ar fi Germania, jocurile de noroc online sunt interzise în alte state membre, cum este Malta sau Regatul Unit. Există reglementări mult mai liberale. Există state cum sunt Franța, Danemarca și Italia, în care jocurile de noroc online sunt permise, însă supuse unui sistem de autorizare foarte strict. Trebuie luate în considerare în această dezbatere și numeroasele Uh, uh, hotărâri judecătorești ale Curții Europene de Justiție și uh, decizii ale Comisiei. Jocurile de noroc online sunt accesibile în întreaga Europa, nu în ultimul rând din cauza ofertanților offshore care oferă astfel de jocuri în mod ilegal. Deci situația este mai degrabă nesatisfăcătoare. Parlamentul European a Uh, făcut uh, referire la acest subiect în raportul Schaldemose deja acum câțiva ani. De aceea ne bucură faptul că Comisia a publicat o carte verde în acest sens. În cadrul uh, consultărilor, ni se spune că se așteaptă să fie, să existe foarte multe contribuții lucru care subliniază importanța subiectului. Voi încerca să abordez o serie întreagă de subiecte în raportul meu. În primul rând este vorba de reglementarea pieței jocurilor de noroc. După cum știți, principiul subsidiarității se aplică aici. Statele membre trebuie să fie cele care decid dacă vor să-și deschidă piețele pentru jocurile de noroc online sau nu. Dacă un stat membru decide că nu dorește să permite astfel de jocuri, uh, Europa nu poate să îl oblige să-și deschidă piața în acest sens. Însă, dacă o țară dorește să accepte astfel de jocuri, piața trebuie să fie deschisă, transparentă și în mod lipsit de discriminare și reglementările trebuie să respecte aceste criterii. Asta înseamnă că trebuie să existe un anumit număr de uh, licențe, de permise care uh, trebuie să fie uh, disponibile pentru orice uh, actor din Europa care respectă criteriile. În plus, nu se poate uh, reglementa sau obliga uh, ca un server, de exemplu, a unei ofertanțe să fie bazat într-un anumit uh, stat membru. Vom avea două prezentări din partea două state membre pentru a vedea exemple de legiferare a acestor jocuri de noroc online. Apoi, trebuie să vedem dacă va exista o reglementare la nivel european. Dacă nu va exista o majoritate pentru asta, statele membre vor decide dacă în cazul um, unei cooperări consolidate, ca la uh, dreptul pentru um, brevete, deci vor decide dacă nu vor să um, ar, să-și aducă, să armonizeze, să-și armonizeze uh, reglementările. În plus, este foarte important ca sistemele de uh, acordare de licență să uh, fie elaborate în, as, în asemenea, în as, într-o astfel de manieră încât uh, ofertanții de astfel de servicii să fie și uh, să, să dorească să obțină astfel de licențe, deci să nu fie prea dificil pentru ele. În plus, uh, acest sistem ar putea să evite criminalitatea și uh, ar putea să restricționeze accesul minorilor la acest uh, sistem. În raportul meu voi face uh, de asemenea recomandări cu privire la combaterea dependenței de jocuri de noroc și voi încerca să duc mai departe propunerile colegei Șaldemoze. Trebuie să ne gândim dacă nu am putea să introducem standarde minime europene astfel încât în întreaga Europa să se stabilească un nivel de protecție a consumatorilor unitar. Apoi, Um, veniturile sunt foarte importante. În multe state membre uh, există uh, venituri din uh, pariuri sportive și așa mai departe la bugetul de stat. Dar statele membre în continuare trebuie să aibă posibilitatea, prin intermediul principiului subsidiarității, uh, să poată decide uh, dacă, ofer, dacă vor să permită aceste jocuri și dacă și uh, cum să uh, acorde licențe. Am avut deja o reuniune cu uh, coordonatorii din umbră pentru pregătirea acestei uh, audieri și de asemenea v-am invitat pe toți dintre dumneavoastră uh, astfel încât să vedem care este practica în diferitele state membre. Raportul în IMCO Uh, va fi prezentat până în 12 iulie. Termen pentru amendamente este 20 iulie. Votul în această comisie va avea loc în săptămâna cu 19 septembrie, votul la Strasburg în octombrie. Vă mulțumesc! Uh, mulțumesc foarte mult, Jürgen Kreutzmann. Acum să vedem cine dorește să intervină dintre uh, raportorii din umbră, foarte rapid. Domnul De Ion trebuie să plece, deci o să-i dau întâi cuvântul domniei sale și ceilalți raportori din umbră, de asemenea, pot să intervină dacă vor să-mi semnalați. Așadar, începem cu domnul De Ion, De Ion și intervenim în ordine, intervențiile vor fi în ordine inversă. Domnul De Ion. Mulțumesc, domnule președinte, și îmi pare rău că trebuie să plec mai devreme dar uh, avem la Comisia Libe niște voturi foarte importante imediat și uh, asta este, trebuie să plec, însă colegul meu va rămâne, deci va fi un reprezentant al uh, nostru aici în această după amiază. E un subiect foarte disputat și am văzut acest lucru și din numărul foarte mare de oameni care ne-au contactat și au vrut să ne spună părerile lor în legătură cu acest subiect. Dacă ne uităm la euroloterii, acestea au, uh, la euroloteria în țara mea, asta are, are un, uh, uh, o cifră de afaceri de 80 de milioane de coroane, ceea ce mă face să mă gândesc că nu avem de-a face cu activitatea economică normală, obișnuită. Și tribunalul a fost de aceeași părere. Mă bucur că domnul Croițman a menționat cuvântul subsidiaritate. Aici ar putea exista o problemă. Dacă mă uit la propria mea țară, Olanda, avem o problemă cu modul în care uh, gestionăm jocurile de noroc și cu modul în care sunt dezvoltate aceste activități de către instituțiile care primesc permisiunea să se ocupe de astfel de activități de la guvern. Adesea vedem că lucrurile trec dincolo de ceea ce te aștepta și că se ajunge până la activități de divertisment. Eu mă opun acestui lucru. Deci, sigur, subsidiaritatea e foarte bună, dar asta nu înseamnă că statul poate pur și simplu să creeze monopoluri cu excepția situațiilor în care există un cadru legal foarte clar și trebuie să discutăm care sunt condițiile esențiale. Grupul meu consideră că jocurile de noroc nu sunt o activitate economică normală și că uh, e importantă protect, să asigurăm protecția împotriva dependenței de jocuri de noroc și trebuie să examinăm uh, diversele practici care sunt permise în statele membre. Mulțumesc. Domnul Fox. Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei pentru că a produs această carte verde, pentru că multe state membre încalcă regulile pieței unice și creează bariere nejustificate în calea libertății de stabilire a operațiunilor și de oferirea serviciilor. Acest lucru nu mai poate să continue. Trebuie să uh, ne ocupăm de uh, jocurile responsabile și de protecția consumatorilor vulnerabili și cred că activitatea din acest domeniu al industriei în colaborare cu Comitetul European pentru uh, standardizare CEN ar putea fi folosită ca model pentru un cadru inițial. Se poate spune că această carte verde făcută de comisie nu este cel mai puternic document pe care l-am văzut vreodată. Nu a stabilit o strategie clară despre cum să, se, cum să gestioneze problemele ridicate de industria jocurilor de noroc. Așadar, încurajez Parlamentul să fie îndrăzneț și să dea răspunsuri la uh, întrebările grele pe care Comisia pare să vrea să le evite și știu că colegul Kreutzmann poate fi curajos și se poate trimite un uh, semnal puternic Comisiei că trebuie să fim curajoși și să uh, creăm inovare și locuri de muncă și venituri la bugetul statelor membre. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor, doamna Abula. I did not. I thought the other, the other groups should be... Uh... Scuze, Doamna Rüle, nu, nu aș dori să adaug nimic. Sunt curioasă să văd uh, ce vor avea de spus invitații noștri. Eu cred că nu s-a schimbat mare lucru uh, de când am elaborat poziția împreună cu doamna Schaldemose, dar întotdeauna sunt dispusă să accept informații noi. can tell us herself whether she thinks things are... <laughs> Thanks. <clears throat> uh, yeah. Øh, jeg synes i bund og grund heller ikke, at der er rigtig... Mulțumesc. Nu cred că s-a schimbat uh, prea mult uh, de când am votat acest raport în martie 2009. Primul raport. Grupul Socialiștilor și Democraților consideră că e foarte important să uh, nu uităm lucrurile esențiale, și anume principiul subsidiarității. Asta înseamnă că statele membre decid cum se reglementează piața jocurilor de noroc. Odată ce am spus asta însă, nu există niciun dubiu că vrem să-i protejăm și pe jucători, atât pe cei minori sau pe cei vulnerabili. Deci trebuie să vedem dacă putem să ne îmbunătățim uh, acest aspect. Mai mult, cred că trebuie să vedem dacă Uh, aplicarea corectă a legii poate însemna și o cooperare mai bună între statele membre împotriva uh, celor care nu dețin licențe de autorizare pe piața europeană. Am uh, o atitudine deschisă față de această chestiune, sunt nerăbdătoare să ascult opiniile celor care vor vorbi astăzi, însă esențial pentru grupul nostru este să lăsăm ca statele membre să-și decidă cadrul legislativ și în același timp să avem o cooperare întărită între statele membre la nivel european pentru a-i proteja pe jucători consumator și consumatori și sau consumatori. Întotdeauna când se vorbește de jocuri de noroc există niște interese enorme. Vedeți, extrem de mulți oameni au venit astăzi și sunt foarte curios să ascult ce se va spune pe acest subiect. Președintele, mulțumesc și acum ultimul raportor din umbră, domnul Abbott. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Susțin și eu lucrurile care au fost spuse de raportor și de doamna Charles de Moze. Cred că primul lucru pe care trebuie să-l spunem este că ne bucurăm că, de faptul că uh, se repune pe masă acest subiect de către Comisia Europeană într-o atmosferă mai calmă și asta va permite să lucrăm cu mai multă eficiență. În al doilea rând, toată lumea știe că piața jocurilor nu e o piață ca oricare alta și jocurile de noroc nu sunt un serviciu ca oricare altul. Și Uh, trebuie să existe o valoare adăugată europeană, cum spunea și doamna Șaldemoz, trebuie să existe protecția jucătorilor, a jucătorilor vulnerabili, a minorilor și cred că trebuie să existe o valoare adăugată și în ceea ce privește integritatea activității. Și în complementaritate cu raportul inițiat ar fi nevoie de o reflexie asupra integrității sportului în relație cu aceste jocuri de noroc. Și eu vreau să reamintesc două principii puternice. Mai întâi, respectul subsidiarității, dar eu aș zice că e o subsidiaritate activă, deci nu doar o poziție defensivă, ci să încercăm în același timp să găsim standarde comune, tehnice, pragmatice, pentru a putea să facem uh, progrese și să avem o ofertă legală cât mai atractivă, pentru că este un mijloc de a lupta împotriva ofertelor ilegale și în același timp să avem un cadru de reglementare la nivelul statelor membre care să permită existența unor mecanisme de cooperare și de schimb de bune practici. În al doilea rând, eu sunt susținător al ideii de a nu aplica principiul de nerecunoaștere mutuală pentru ca principiul subsidiarității să poată fi respectat. De asemenea, cred că este interesant să putem să cerem Comisiei Europene un prim bilanț al procesului de deschidere care s-a produs în statele membre și o atenție specială trebuie dată operatorilor care eh, continuă să ofere servicii offshore și aici cred că trebuie să eh, reflectăm asupra noțiunii de abuz de piață unică. Așadar, pe de o parte, respectul principiului subsidiarității, neaplicarea principiului recunoașterii mutuale, colaborare uh, pentru a aduce valoare adăugată europeană. Mă gândesc poate la un mare pariu european care ar putea permite ca activitățile sportive să, să se financeze și în același timp să lucrăm la standarde comune, tehnice, pentru toți jucătorii din domeniu, pentru toți actorii implicați și uh, această activitate să devină mai atractivă pentru piața europeană, pentru Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc tuturor raportorilor din umbră. Cred că e foarte important uh, această introducție. Cred că toți cei prezenți și toți cei care ne urmăresc pe internet eh, știți cât de important este acest eh, dosar și știu acum cine sunt oamenii cheie care vor colabora cu raportorul la scrierea acestui raport. Acum trecem la programul eh, invitațiilor noștri. Colegii vor avea ocazia să pună întrebări, bineînțeles, după prezentările acestora. Le urez tuturor bun venit. Avem uh, oameni cu o experiență foarte variată în domenii din cele mai variate. O să începem să discutăm problema modul în care se va putea reglementa piața jocurilor de noroc în Europa, apoi uh, contribuții de la oameni care sunt implicați în mod practic în această activitate, și riscurile și provocările unei reglementări corecte a jocurilor de noroc online. După aceea vom discuta despre protecția consumatorilor și sunt o serie de probleme legate de implicațiile sociale ale jocurilor de noroc, dependența și toate lucrurile care fac din această activitate o activitate excepțională, că nu e o activitate banală ca oricare alta. pentru că avem foarte mulți vorbitori interesanți și care au foarte multe lucruri de spus. O să fiu foarte atent la controlul timpului. O să vă oferim un timp limitat și dacă îl depășiți, o să mă strâmb la dumneavoastră și să fac uh, gălăgie și dacă nici așa nu vă opriți, o să vă opresc cu ciocănelul președintelui. Aveți lista de vorbitori și biografiile lor și de asemenea ați primit și prezentări în avans, deci ar trebui să aveți toate informațiile de care aveți nevoie. Așadar, haideți să începem cu prima noastră prezentare, care va fi făcută de domnul Lori Corpi, director juridic și de cercetare pentru organizația Gambling Compliance, care a făcut uh, multe analize în această zonă în legătură cu reglementarea jocurilor de noroc va vorbi 10 minute și apoi uh, următorul vorbitor va fi domnul Filip Vleming, care este uh, managing partner la Vleming și uh, partenerii și care are o mare experiență în ce privește legislația europeană pe multe domenii, începând de la directiva privind serviciile și terminând cu jocurile de noroc. El a mai fost în fața comisiei noastre și a făcut și cercetarea academică în acest domeniu. Deci o să aveți câte 10 minute. Cum spuneam, dau cuvântul domnului uh, Corpi. Mulțumesc că am niște diapozitive, dacă vreți, uh, să vi le să le putem uh, urmări. Mă face mare plăcere să fiu aici și să vă prezint câteva informații, pentru că noi am încercat să uh, Urmărim aceste date statistice pe perioada de 4 ani și urmărim să oferim un context pentru consultarea acestei cărți verzi uh, uh, în ceea ce privește piața uh, europeană a jocurilor de noroc. Din ceea ce vedem din datele disponibile prin Europa, dacă putem trece la următorul diapozitiv, Pentru început, la un nivel foarte înalt, așa cum se vede pe această hartă, vedem că multe state membre au un fel de reglementare pentru jocurile de noroc pe internet și sunt doar câteva țări care interzic în mod clar această activitate. Există și câteva țări care sunt în zona gri și nu au uh, legislație declarată. Apoi uh, o să vedeți uh, o împărțire și mai mare a zonei verzi pe următorul diapozitiv. Aici vedem că din uh, ceea ce există pe piață avem monopoluri, licențe acordată local și piață deschis, deschisă. Apoi, o să vedeți, cum spuneam, un context foarte bun pentru această consultare, pentru că Cartea Verde vine într-un moment în care există o activitate fără precedent la nivelul statelor membre și aici vedem că există state membre în care apare o oarește activitate în ceea ce privește uh, um, jocurile de noroc pe internet, fie Spania, care luna trecută a introdus uh, ceva reglementare, sau uh, Finlanda, care începând de anul viitor a trecut monopolul în uh, lege, sau Germania, care în momentul de față interzice cu totul jocurile de noroc pe internet. Uh, și vedeți aici că uh, cuprindem întreaga hartă a Uniunii Europene, unde am putea să adăugăm și Italia, care și-a extins linia de produse anul acesta pentru a include și jocurile de cazinou și diverse tipuri de poker, la fel și Franța și asta captează starea dinamică a acestui uh, sector în care, pe baza căruia se uh, publică Cartea Verde. În următorul diapozitiv, întrebarea este ce știm uh, pe baza unei vederi plecând de la produse. Din ce am văzut noi în toate statele membre, aceste produse sunt reglementate în cele mai multe state. Uh, în primul rând, uh, pariurile sportive, uh, apoi jocuri de cazinou, poker, produsele loterie și bingo imediat după aceea. Acestea sunt niște tipuri de servicii care sunt foarte fluide și care sunt ușor supuse modificării. Aici o să vedeți datele de reglementare, ce putem spune despre aceste date la nivelul Europei. Cred că uh, Cartea Verde, care uh, face trimiterea la niște uh, date estimative, spune că există doar date limitate, pentru că Italia și Franța, spre exemplu, uh, publică uh, statistici lunar sau trimestrial și mai există și studii de prevalență care nu sunt disponibile în toate statele membre ceea ce înseamnă că, practic, nu avem dată de încredere la nivelul întregii Uniuni Europene la care să aibă acces uh, actorii interesați și operatorii de jocuri de noroc. Acum, dacă vă uitați la datele care sunt disponibile, datele lunare care sunt uh, puse la dispoziție de AMS din Italia, se vede aici, s-a putut face o etalonare a modului în care funcționează și se maturizează piața de jocuri de noroc pe internet. Apoi jocurile de îndamânare, printre care și pokerul de, și turnarea de poker, a fost cel mai mare sector cu cea mai mare extindere. Se, s-a inclus de asemenea și pokerul uh, pe bani, și având în vedere aceste date care ne stau la dispoziție pentru autoritatea de reglementare, aceștia pot să evalueze modul în care uh, piața evoluează și operează și de asemenea și operatorii pot să aibă niște date pentru a, a-și face o idee dacă vor sau nu să intre pe piață. Apoi, Italia uh, are într-adevăr o bogăție de date și aici uh, vedeți și uh, numărul de conturi active și evoluția lor de la lună la lună. Dacă putem să trecem la următorul diapozitiv și Franța, vedem că există, care un set de date emergente care uh, a fost um, practic produs de o asociație pentru statistici. Nu o să intru în detalii foarte multe aici, dar vedeți distribuția sectoarelor și dacă vedeți um, sectorul de pariuri sportive are un nivel de activitate foarte mare în, în Franța și toate acestea sunt niște date foarte utile pentru evaluarea pieții uh, ce se întâmplă cu restul uh, statelor din uh, Uniunea Europeană? Aici ne tot chinuim să găsim date care se ridice la nivelul celor produse de Italia și Franța, pentru că găsim doar uh, date foarte puține, spre exemplu referitoare la piața gri din Spania, așa cum a fost ea evaluată de uh, Comisia privind telecomunicațiile sau uh, piața din Regatul Unit care nu include și operatorii care uh, operează online, dar nu, sunt, nu au licență din partea Regatului Unit. De asemenea, și Germania are probleme în acest sens. Apoi, un alt uh, domeniu unde avem date sunt companiile listate. Aici avem uh, date care apar în Spania și Grecia și care arată că piețele emergente ajung pe undeva pe la 250 de milioane de euro ca venituri. Deci cu aceste date foarte uh, puține putem avea o imagine destul de uh, redusă a pieței de jocuri de noroc pe internet în Europa. Dar revenind la titlul prezentării mele, ce se poate spune despre această piață de jocuri de noroc pe internet și cum arată ea astăzi din punctul de vedere al reglementării? Eu cred că sunt, este o serie de, de piețe care merge dintr-o uh, perioadă de prereglementare într-o perioadă de postreglementare și rămâne în continuare fragmentată. Și din punctul de vedere al datelor, asta înseamnă că accesul la date de încredere nu a fost niciodată mai important din punct de vedere al reglementării. Spre exemplu, uh, o dezbatere foarte puternică în Europa se concentrează asupra politicii fiscale și uh, teoretic ar trebui să fie introduse aici și um, veniturile venite din, uh, provenite din uh, pariuri sportive. Spre exemplu, faptul că Franța uh, are o statistică a tuturor acestor date va fi de mare ajutor în această dezbatere. De asemenea, mai avem și uh, Belgia și poate Franța și Germania care ar putea să includă în baza lor fiscală uh, Uh, de impozitare și acest domeniu. Poate am fost curajos sau uh, puțin bun, dar am uh, citat și uh, niște statistici ale AGIO, deși președintele AGIO stă lângă mine. Nu știu dacă am făcut bine că le-am inclus în prezentarea mea. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și pentru că v-ați limitat uh, la timpul uh, de vorbire. Ne-ați oferit foarte multe informații și dintre care multe au fost și în raportul doamnei Șaldemosa și așteptăm cu interes să vedem și acest raport, dar ni s-a părut foarte bine că avem foarte multe date din partea autorității de reglementare din Franța. Deci uh, cred că acesta a fost uh, un lucru extrem de bun uh, și o bază de discuții foarte interesantă. Doamna Leming pentru 10 minute. Thank you, Mr. Chairman. <coughs> Mulțumesc, domnule Leming. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur mult să am ocazia să Uh, vorbesc aici uh, în fața dumneavoastră la această audiere publică. Dați-mi voie să spun că în același timp este și o provocare pentru că Universitatea din Leuven mi-a cerut să fac același lucru, dar mi-a oferit trei ore, iar noastră îmi cere să o, face, să o fac în 10 minute. Deci uh, o să mă scuzați dacă sar peste, peste câteva dintre detalii. O să încerc ca în prezentarea mea să mă refer la mai multe subiecte care cred că reies din jurisprudență, întreaga discuție despre recunoașterea reciprocă, uh, puterea discreționară a statelor, uh, reglementarea mai strictă a jocurilor de internet pe, uh, a jocurilor de noroc pe internet, o consecvență a politicilor comune și a, drepturile intelectuale ale organizatorilor de evenimente sportive. Apoi, trebuie să spun că în momentul de față jurisprudența curții nu este încă stabilită, deși avem un număr destul de mare de cazuri care, în care s-au dat sentințe începând din 1994, avem în continuare foarte multe cazuri care încă nu au fost uh, rezolvate. Avem uh, luna aceasta foarte multe cazuri uh, din Italia și un caz din Franța, avem un aviz pentru un caz austriac și Uh, mai avem încă un caz austriac care tocmai a fost notificat uh, statului membre, membru. Deci uh, nu am ajuns încă la finalul dezbaterii în Curtea Europeană de Justiție. Apoi, trecând la primul element, cred că de mulți ani există această dezbatere dacă principiul recunoașterii reciproce poate să fie aplicat în acest sector. Uh, deci, o licență oferită de un stat membru ar permite unui operator să funcționeze și în alte state membre. Uh, curtea a decis în 1999, în cazul finlandez Lara, că statele membre pot să-și aleagă propriile politici și să nu țină cont neapărat de politicile altor uh, state membre și pot să decidă numărul de operatori și tipul de jocuri pentru care sunt licențiați s-a ajuns uh, la o sentință pentru prima oară într-un caz uh, privitor uh, la Liga Portugheză de Fotbal, în care s-a spus foarte clar că faptul că un operator care pune la dispoziție jocuri în mod legal într-un stat membru nu oferă o asigurare clară că un client dintr-un alt stat membru poate fi protejat de fraudă. Deci nu se pot evalua uh, integritatea și calitatea profesională a acestor operatori de la un stat la altul. A fost prima oară când Curtea Europeană a exprimat această părere în mod explicit. Și în cazul Marcus Stos, uh, Curtea a mers un pic mai departe și a oferit o declarație și mai explicită. Și din punctul meu de vedere, aș spune că acesta este un subiect uh, care a fost deja rezolvat. Un aspect important legat de discuția privind principiul subsidiarității este că, din primul caz, în 1994, uh, Curtea a considerat că jocurile de noroc sunt o activitate economică de o natură particulară și că statele membre au puterea să evalueze ce fel de politici doresc să aibă. Uh, Curtea a spus, a folosit uh, acest termen de putere discreționară, ceea ce în termeni juridici uh, reprezintă practic cea mai mare putere pe care o poate avea un, uh, un stat membru, care este limitată doar de caracterul arbitrar. Deci, această putere discreționară pleacă de la mai multe elemente și statele membre își pot stabili propriile obiective, nivelul de uh, protecție a consumatorului sau modul în care doresc să păstreze ordinea publică, dacă permit sau nu și în ce condiții permit uh, jocurile de noroc pe internet, care sunt măsurile de aplicare și care sunt sancțiunile care se aplică operatorilor care nu sunt autorizați să opereze în jurisdicția proprie. Apoi, puterea discreționară a mers atât de departe încât uh, Curtea a repetat de mai multe ori că ei consideră că o abordare monopolistă este mai adecvată decât un sistem competitiv de acordare a licențelor. Curtea nu neagă unui stat membru uh, posibilitatea de a avea acest uh, sistem, ci și-a exprimat preferința pentru o abordare monopolistă având în vedere că aceasta era mult mai bună față de sistemul de acordare de licență uh, competitivă astfel încât operatorul privat poate să fie supus unor sancțiuni mult mai clare și unui mecanism de supraveghere. Bineînțeles, curtea nu poate să uh, dea o sentință în acest caz, dar poate să-și exprime această preferință. Apoi, uh, în cazul Senati, în uh, cazul uh, Gambati și în alte cazuri și în cele mai recente uh, cazuri, cum ar fi Liga Portugheză și altele, în care curtea a trebuit să trateze acest mediu particular, Curtea, cum spuneam, a decis că aceste jocuri de noroc pe internet antrenează un risc mai mare de crimă, de infracțiune și de fraudă și de dependență de jocuri de noroc. Acestea erau uh, motivele pe care um, curtea l a preluat de la Curtea de Apel și de la uh, OMC atunci când s-a discutat uh, despre acest subiect uh, în legătură cu cazul din Antigua. Uh, deci, uh, din cauza lipsei de contact direct între consumator și operator, uh, faptul că există o, un acces permanent la jocurile online, uh, faptul că internetul este considerat în mod explicit să fie un canal prin care se oferă jocuri de noroc și nu un tip diferit de joc. De aceea, Curtea consideră că statele membre au dreptul să aplice uh, reguli restrictive unilaterale și că pot să-și păstreze mijloacele juridice pentru a asigura conformitatea în mod eficient. Ajungem astfel la elementul cheie și cred că comisarul Barnier în uh, declarația de anul trecut a spus foarte clar de ce uh, consecvența politicilor este într-adevăr o problemă. Și Curtea a subliniat și ea acest uh, lucru, spunând că regimurile restrictive pot fi menținute doar dacă există o contribuție care limitează um, activitățile de pariuri într-un mod consecvent și sistematic. Asta a dus la foarte multe confuzii în statele membre um, și cu sentința placanică pentru că aici există și uh, potențial de a controla expansiunea, curtea spunând că în anumite circunscripții circunstanțe pentru a îmbunătăți lupta împotriva infracționalității și pentru a lupta împotriva jocurilor uh, de noroc pe internet ilegale, statele membre au drepte să, dreptul să aibă uh, chiar mijloace de monopol. și, de asemenea, poate să folosească și noi tehnici de distribuție. Pe de altă parte, Curtea a fost foarte clară în diversele uh, spețe, până la cele mai recente uh, sentințe care au devenit mai restrictive în ceea ce privește promovarea și au spus că promovarea trebuie să fie limitată la ceea ce este absolut necesar pentru ca uh, consumatorii să fie îndrumați către operatori autorizați. Și asta țintește să uh, încurajeze uh, tendința naturală a consumatorului de a juca jocuri de noroc. De asemenea, trebuie să se promoveze cauze bune pentru finanțare, având în vedere această înclinare uh, naturală a consumatorului. De asemenea, Curtea a subliniat foarte recent că pot exista și modele diferite, dar nu este acceptabil să menținem un monopol pentru uh, jocurile cele mai puțin uh, periculoase și să ai o formă mai tolerată de piață pentru jocurile mai periculoase. Apoi, uh, acordarea de licențe. Uh, intră în problema de transparență, de uh, procedură nediscriminatorie, vorbește despre uh, operatorii publici sau uh, despre acordarea de licențe multiple. E foarte clar că putem avea o formă limitată a duratei și ca un ultim punct, în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală, discuția a fost într-adevăr deschisă. Îmi cer scuze că depășesc timpul. S-a discutat în ce măsură organizatorii de evenimente sportive au drepturi de proprietate intelectuală. Uh, s-a decis că nu există un asemenea tip de drept uh, de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația actuală. Corta cum spuneam, a fost foarte utilă pentru clarificarea multor puncte, dar uh, încă există un oarecare grad de incertitudine juridică. Mulțumesc! Uh, V-aș aplauda, dar pentru că am mâna bandajată, uh, nu voi putea face asta, dar vă mulțumim pentru că ne-ați prezentat toate sentințele Curții Europene de Justiție în 10 minute mă adresez domnului Pitela, am să-i dau cuvântul, apoi raportorului și apoi oricui vrea să intervină. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să mulțumesc vorbitorilor și colegilor, raportorilor din umbră care au lansat această dezbatere foarte interesantă. Voi urmări uh, această dezbatere prin uh, prisma documentelor pe care mi le-ați mi le uh, trimis. Aș dori să vă atrag atenția asupra datelor oferite de comisie, care spun că 85% din uh, ofertanții de jocuri de noroc online nu au o licență pentru asta. 85% din uh, site-urile pe internet care oferă astfel de jocuri nu au o licență. Deci avem o piață transfrontalieră ilegală, nereglementată. Acest lucru este în detrimentul atât al consumatorilor, cât și în detrimentul um, ofertanților sau de servicii care au o licență. Bineînțeles, trebuie să definim ce înseamnă uh, reglementare și uh, sau jocuri de noroc reglementate sau nu. Cred că doamna așa de muze are dreptate atunci când spune că trebuie să garantăm respectarea principiului de subsidiaritate. Bineînțeles. Însă există și valori comune, principii comune, care trebuie să se aplice la nivel european, la nivel transfrontalier. Deci, în același timp, cu respectarea principiului de subsidiaritate, trebuie să recunoaștem că atunci când este vorba de elemente importante, cum ar fi legalitatea jocurilor de noroc, trebuie să ne asigurăm că există o legislație clară la nivel european. Vă mulțumesc! Jürgen Kreutzmann, raportorul nostru, spune președintele. Pe mine m-ar interesa, în urma prezentării dumneavoastră, următorul lucru ați uh, menționat uh, liniile trasate de către Curtea Europeană de Justiție, dar care sunt posibilitățile pe care le vedeți? Am auzit din partea domnului Pite la uh, apelul de a reglementa, pentru că există o piață ilegală, o piață gri, dacă nu are loc o înregistrare a actorilor, nu putem face nici o combatere a fenomenului ilegal. Este foarte clar, statele membre se bucură de principiul subsidiarității, nu putem să le împiedicăm, să le împiedicăm dar în, de desubtul acestui principiu, dincolo de acesta, ce putem face? Există acum procese de acordare de licențe, statele membre fac asta. Vedeți posibilitatea de a se crea o piață internă pentru statele care își doresc o reglementare. Doamna Mose, aș dori să îl întreb pe ultimul vorbitor, pe domnul Fleming, următorul lucru. Ați spus că este nevoie de o pol decizie politică pentru a crea certitudine juridică. Care tip de decizie politică ar putea să ne ofere soluția în acest caz? Ne-ați putea da unele sugestii? Președintele, mai dorește cineva să intervină? Doamna Gebhardt, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mă refer la subiectul licențelor și al pieței unice. Atunci când am dezbătut uh, directiva cu privire la servicii, uh, inițial comisia, prevăzu, comisia prevăzuse jocurile de noroc um, în această directivă ca servicii, iar noi am dorit ca ele să fie eliminate, eliminate pentru că era clar că nu sunt servicii obișnuite. Eu am spus în momentul respectiv că eliminarea sau excluderea acestui domeniu din directiva de servicii nu ar trebui să ne împiedice să căutăm un răspuns european la aceste probleme care se creează mai ales prin jocurile online, pentru că acestea nu cunosc uh, granițe și iată, există o piață gri, există uh, Uh, un acces la jocuri de noroc, chiar în statele în care acestea sunt interzise. Avem nevoie de o abordare comună, așadar, și întrebarea mea este care ar putea fi ea, astfel încât, pe de o parte, să respectăm principiul subsidiarității, este un element foarte important, dar, în același timp, să garantăm și protecția consumatorilor și protecția împotriva criminalității organizate. Um, anybody else want to comment? Um, perhaps if I could... Mai dorește cineva să intervină? Dacă nu, ar dori să fac și eu unele comentarii care se bazează și pe ceea ce au spus colegii. Este vorba de recunoașterea reciproc, reciprocă. Ați spus că instanțele au prevăzut că un operator care oferă în mod legal servicii într-un alt stat membru E bine că în această situație nu există garanții suficiente că uh, ar exista o protecție a consumatorilor suficientă. Însă, acest lucru elimină posibilitatea unui sistem de acordare de licențe pan-european? Comisia ar trebui să intervină aici. Este o evoluție pe care am putea o avea în vedere? Este ceva ce putem lua în considerare având în vedere și jurisprudența extinsă care există? Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, am să le dau uh, cuvântul uh, uh, vorbitorilor noștri pentru a răspunde la întrebări. Am să vă răspund așadar la comentariile dumneavoastră. Este un punct foarte bun cu privire la definiții. 85% din site-urile de pe internet nu au o licență pentru asta, pentru jocuri online. Nu am uh, statistici, dar uh, există această problemă de definiții, uh, ce este, în plus, uh, definiția unei licențe valide într-un stat membru și într-un alt stat membru. Am putut vedea în momentul în care statele membre legiferează că, ei nu do- că ele nu doresc să, uh, reinvent- să reinventeze roata. Există alianțe între diferite state membre. Înțeleg că Danemarca uh, discută cu o jurisdicție offshore de acordare de licențe pentru a permite infrastructura tehnică acestea în Danemarca. Franța și Italia urmează să semneze în această lună acorduri bilaterale de același uh, tip. Din punct de vedere uh, al reglementării, există multe aspecte tehnice care trebuie uh, rezolvate, însă și din punct de vedere comercial Există multe elemente și există nevoia unor anumite alianțe, cum ar fi, în, mai ales în state membre mici, cum ar fi Danemarca, unde există un număr mic de actori care să ofere uh, o, um, care să vină cu o ofertă atractivă, uh, reglementată și uh, cu licență o piață Există așadar probleme care nu apar pe piețe bine reglementate cum este Italia. Deci, la nivel practic, trebuie să se ia măsuri, nu neapărat din punct de vedere legal. Uh, și există astfel de um, alianțe um, pentru a se asigura acest nivel practic. în ceea ce privește uh, recunoașterea reciprocă, există încredere între statele membre. Știu că există discuții între uh, legiuitorii europeni uh, la nivel național cu privire la jocurile de noroc online și cred că se pot găsi soluții la diferitele reuniuni. Bun, Fleming. Mulțumesc, domnule președinte. Am intrat în miezul problemei. Dacă am avea doar câteva, dacă am avea câteva săptămâni să discutăm asta, am putea să o facem, dar nu cred că eu trebuie să o fac și Parlamentul trebuie să poartă această dezbatere. Dați-mi voi să vă fac referire la una dintre ultimele uh, decizii unde se spune că fiecare stat membru deține dreptul de a solicita oricărui operator fere jocuri de noroc pe teritoriul său să îi solicite o autorizație emisă de către uh, o autoritate competentă în statul membru respectiv, fără ca o, autori o autorizație obținută într-un alt stat membru să fie un, considerat un obstacol. Deci curtea a spus foarte clar că, având în vedere caracterul special al jocurilor de uh, noroc, on, uh, jocurilor de uh, noroc, ele intră în altă uh, în alte categorii. Ele nu sunt activități economice obișnuite. Curtea a spus că este o activitate comercială, dar una uh, specială, o categorie diferită, care înseamnă că nu îi se aplică toate, uh, chiar toate uh, regulile privind activitățile uh, comerciale. În plus, Curtea a subliniat că există diferențe la nivel național în ceea ce privește reglementările și așa mai departe. Iar diferențele sunt atât de mari încât statele membre pot să aleagă cum doresc ele să reglementeze piața locurilor de noroc. Și dacă ne uităm la, în Finlanda, în Italia, în Grecia, diferențele sunt foarte mari acestea sunt bazate pe uh, decizii politice și evaluări uh, făcute uh, în toate statele membre. Așadar, uh, statul membru poate să decide asupra tipului de jocuri de noroc Uh, și asupra volumului de jocuri de noroc, modul în care poate fi acesta, uh, în care pot fi acestea operate printr-un monopol sau prin licențe. Așadar, în Europa totul este posibil, dar depinde de instituțiile democratice ale statelor, uh, dar și europene, să, să vadă cum doresc să legifereze acest lucru. Iar dacă statele membre împreună cu Parlamentul European vor spune că ar trebui să existe un uh, sistem de acordare de licențe la nivel european, foarte bine. Dar din câte am văzut eu, din uh, jurisprudența curții, mi-am dat seama că suntem foarte departe de a avea o astfel de soluție. O soluție politică este necesară. Nu cred că putem aștepta un vis al, jocurilor, al pieței unice a jocurilor de noroc în Europa, chiar dacă putem să avem acest vis. Dar eu cred că este nevoie acum de o soluție politică, pentru că vedem în toate statele membre un număr foarte mare de cazuri în fața Curții Europene de Justiție care duc la instabilitate. De aceea este nevoie de o soluție politică. Curtea este sesizată foarte des pe baza uh, reglementărilor uh, existente la nivel european. Și este clar că numai până aici se poate merge și că trebuie să se ia o decizie politică. Eu cred că se poate și trebuie să se găsească o soluție politică cu respectarea principiului de subsidiaritate. subsidiaritate. Acest lucru nu înseamnă că instituțiile nu pot să acționeze, ci este nevoie de o aborda, abordare duală în care statele membre decid asupra sistemului uh, uh, național, dar la nivel european se pot lua măsuri pentru lupta împotriva fraudei, integritatea sportului, lupta împotriva dependenței, nu este logic ca o persoană dependentă să fie exclusă într-un stat membru, dar să continue să uh, participe la jocuri de noroc într-un alt stat membru. Acestea sunt genul de reguli care pot fi, luat, care pot fi stabilite la nivel european și care pot crea stabilitate. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult. După cum ați spus, sunt uh, problemele principale care vor reieși și din raportul domnului Kreutzmann și care apar și în uh, documentul comisiei. Trebuie să vedem cum pot uh, lucra, care, uh, care, cum se vor lua, care, există, care este regimul posibil de reglementări și așa mai departe. Trecem mai departe. Avem patru vorbitori care ne vor uh, vorbi pentru câteva minute. Le avem pe președintele autorității de reglementare a jocurilor online. Domnul doctor, doamna doctor Enrique Franz, din partea um, cancelariei statului federal Saxonia-Anhalt, domnul Peter Reynolds, care uh, reprezintă uh, Asociația pentru Jocuri de Noroc, Remote Gambling Association, și apoi domnul Friedrich Stickler, președinte al loteriei și loteriilor europene. Este o plăcere să vă urăm bun venit tuturor. Începem cu domnul Vilot. 5 minute. Merci, monsieur le président. Je vais... Mulțumesc, domnule președinte. Voi vorbi foarte rapid uh, în legătură cu condițiile de deschidere a unor uh, jocuri de noroc online în Franța. Franța și-a modificat uh, legislația în mai 2010 pe baza unei duble constatări. Mai întâi s-a văzut că nu se poate avea doar o autoreglementare, ci că e nevoie de o reglementare publică puternică pentru a lupta împotriva dependenței, pentru protecția uh, minorilor, pentru lupta împotriva spălării banilor, protejarea sincerității și corectitudinii jocurilor, inclusiv uh, pe baza cărora se propun pariurile și protecția și echilibrul filierelor. Și dacă nu există reglementare de la nivel public, există un risc sistemic important uh, sportul poate să-și piardă toată credibilitatea și filiera uh, legală va dispărea dacă finanțarea nu este asigurată. În al doilea rând, am constatat o specificitate a jocurilor online. Asta este paradoxul monopolului și a reglementării cantitative. Dacă există o cerere puternică pe o piață internă și dacă nu uh, puneți în fața acestei uh, cereri puternice decât un principiu de interdicție sau de monopol, atunci ea evident se va, cererea se va orienta către o ofertă ilegală care e foarte dificil de combătut pe internet. Și dacă monopolurile își dezvoltă o ofertă pentru a răspunde acestei cereri, atunci ele riscă o cenzură din partea Curții Europene de Justiție. Deci e uh, paradoxul eficacității versus ilegalitate. Am făcut o deschidere în domeniul jocurilor online în trei segmente și numai trei uh, segmente, făcând, uh, vorbim de pariurile sportive, jocurile de îndemânare și jocul de poker. Uh, sunt, se dau permise pe baza unor unei cali de sarcini calitativ care poate să permită că se asigură transparența din punct de vedere al capitalului operatorilor, în al doilea rând, în ce privește procesul informatic și corectitudinea platformelor și programelor de joc care sunt utilizate și, în fine, este obligator, obligatoriu ca operatorii să fie instalați în Franța și să aibă sisteme informatice care să dea autorităților acces la ansamblul tranzacțiilor făcute între operatorii agreați și clienților. Nu există o limitare a numărului de licențe, nu există obligația de a avea domiciliu fiscal în Franța, ci doar obligația de transparență absolută și de trasabilitate. Bilanțul uh, ultimului an arată că există peste, aproape 50 de acorduri care au fost date pentru 35 de întreprinderi diferite care par să fie din toată Europa și uh, se anunță cam 10 uh, miliarde de euro care au fost jucați ca miză de către acești operatori agreați, la acești operatori agreați, operatori de poker și de alte jocuri de acest tip. Apoi între 7 și 800 de milioane de euro pe pariuri sportive și între 800 de mii și un milion de euro la pariurile hipice. Uh, spread, așa numitul spread betting uh, și alte forme de acest tip sunt interzise și pariurile hipice sunt uh, disponibile numai sub forma de pariuri mutuale. După un an, piața a câștigat considerabil în transparență, mai întâi printr-o mai bună cunoaștere a publicului, a jucătorilor online, datorită statisticilor făcute de autorități administrative independente, autoritatea pe care o prezidez eu, avem statistici care permit să cunoaștem vârsta uh, jucătorilor, că toți sunt majori, sexul lor, problema de concentrare asupra, cum se concentrează asupra mizelor. Aș spune că 10% din judecători reprezintă 83% din uh, mizele care sunt puse, din banii care sunt jucați. Asta înseamnă că problematica jocurilor de noroc și a dependenței uh, nu reprezintă un subiect teoretic, ci unul cât se poate de, de real. Toate aceste uh, jocuri, evident, nu pot avea acces la ele minorii. De asemenea, directivele împotriva spălării banilor sunt obligatorii. Uh, programele de calculator care sunt folosite trebuie să fie omologate și în ce privește pariurile sportive sunt niște reguli foarte stricte, nu se poate paria pe orice și trebuie să existe o legătură juridică obligatorie între operatorul de pariuri online și organizatorul competiției sportive. Este un principiu care ni se pare extrem de important. Pentru a încheia în aceste cinci minute, două comentarii. De un an de zile constatăm că există o reglementare națională eficace și că atunci când uh, oferta ilegală online în Franța era 80-95%, poate acum un an și jumătate, acum oferta legală este 80-90% din oferta totală. În al doilea rând, uh, există cu siguranță uh, cel puțin câteva subiecte care trebuie tratate la nivel european. În primul rând, lupta împotriva site-urilor ilegale. Trebuie ca statele trebuie să impună respectarea reglementărilor lor, a legilor lor. Și a doua constatare, în ce privește etica sportivă, nu poate exista de niciun fel de reglementare durabilă uh, la nivel uh, strict național dacă vrem să protejăm competițiile sportive față de pariurile făcute pe piețele domestice internet dar și pariurile care se fac oriunde în Europa și în lume. Mulțumesc. O perspectivă foarte interesantă asupra unor noi reglementări și cu siguranță vor exista întrebări cu privire la activitățile noastre și uh, um, reglementările care au fost uh, luate. Domnul doctor Franț, doamna doctor Franț. Vă mulțumesc uh, pentru faptul că mă pot uh, adresa dumneavoastră astăzi. O reglementare corespunzătoare poate să aibă loc numai la nivel național, având în vedere diferențele culturale. Există diferite modele asupra cărora trebuie să decidă legiuitorul național, începând cu interdicția parțială sau totală pe internet până la o acceptare strict reglementară până la, reglementată până la liberalizare. În Germania, um, obiectivul principal este protecția jucătorilor și a comunității. Acest lucru duce la um, reguli foarte stricte. Landurile germane au uh, adoptat o reglementare care a intrat în vigoare în 2008, care va expira în decembrie 2011. Conferința ministrilor uh, va putea decide asupra continuării acestei reglementări. Există o propunere de uh, nouă reglementare care a fost trimisă Comisiei. care este situația reglementării în Germania? La ora actuală sunt interzise uh, jocurile de noroc online. Această interdicție dorește să uh, limiteze disponibilitatea, să redu reducă motivația de a participa și este Uh, un lucru care este confirmat uh, și de Constituție și uh, de legislație. nu, pe de altă parte, oferta legală, um, dorința de a, oferi, de a oferi o ofertă legală nu a fost uh, atinsă, drept pentru care există o cantitate mare de ofertă ilegală pe internet. S-a efectuat o analiză uh, prezentată în iulie 2009. Aceasta arată că există un mare pericol de dependență chiar se confirmă acest lucru. Acest lucru este valabil mai ales pentru pari, pariurile sportive și jocurile de casino. Evalu- uh, evaluatorii au arătat de asemenea că nu se poate face o verificare și un control 100% al internetului. Vor exista întotdeauna ofertanți și clienți care uh, vor reuși să evite legislația. Analiza, de asemenea, ne arată că un control efectiv al jocurilor pe internet, în cazul în care în cazul în care nu se poate face un control uh, eficient pe internet, trebuie să existe o reglementare la nivel național. Ce prevede contractul, acordul actual uh, care se referă la propunerea de autorizare? Este vorba de loterii, pariuri sportive și uh, permiterea unor de, uh, de pariuri pentru niște jocuri reale. Acestea urmează să fie așadar permise, dar strict reglementate, astfel încât să se creeze o alternativă sigură și legală. Va avea loc așadar o schimbare a sistemului care va, uh, va lua în considerare um, oferta actuală ilegală. Se încearcă de asemenea protejarea tinerilor. Trebuie să se păstreze o, uh, un sistem um, de reglementare strict care este prevăzut așadar. Jocurile de casino însă nu vor fi uh, permise. La acestea este vorba de o, un nivel foarte ridicat de dependență care se uh, completează cu uh, Um, accesul facilitat pe internet. De aceea, acest um, tip de jocuri pe internet vor fi în continuare interzise. Trebuie să existe o ofertă legală care să ducă la o canalizare a uh, pieței care la ora actuală este uh, ilegală. For keeping, uh, Uh, Vă mulțumim că ați respectat timpul. Trecem mai departe la domnul Peter Reynolds de la Remote Gambling Association. Cred că avem și niște diapozitive. Um, so I'm here to represent the uh, European Gaming and Betting Association and the Remote Gambling Association that represents many... Ziua reprezint Remote Gambling Association și Asociația Europeană de Jocuri și Pariuri. Membrii noștri sunt uh, afaceri de e-commerce uh, foarte importante în, uh, în Europa. Comerțul uh, european mi se pare un, uh, o oportunitate uh, și vedem acest, această carte verde ca o oportunitate uh, pentru uh, a se recunoaște faptul că jocurile online, jocurile de noroc online sunt prezente și vor fi în continuare prezente și trebuie să fie luate în considerare. Dacă nu, Uniunea Europeană riscă să piardă un uh, segment foarte important al industriei comerțului electronic solicităm Uniunii Europene să vină cu, un, uh, cu o reglementare eficace în acest sens. Um, Parlamentul European va juca un rol esențial în acest uh, proces. Câteva informații cu privire la mărimea pieței. După cum vedeți, piața este deja o, o piață foarte mare, în valoare de aproximativ 10 miliarde în uh, 2010. Europa reprezintă aproximativ jumătate din uh, piața globală. Important este să vedem că sectorul online reprezintă numai o proporție foarte mică din uh, piața totală de jocuri de noroc, aproximativ 11% în 2010. Uh, sectorul offline va continua să fie cel mai important. Clienții online sunt diferiți de cei offline și putem vedea acest lucru din datele care vin din uh, Franța, în urma reglementărilor care au uh, intervenit, dar și din Italia și din uh, Regatul Unit. Acolo loteria națională a ajuns la cel mai înalt nivel în ultimii 13 ani. Bineînțeles, se fac și foarte multe, investi- se fac foarte multe investiții în sectoare adiacente, cum ar fi publicitatea, uh, sectoare tehnologice și așa mai departe. Jocurile de noroc sunt uh, o activitate foarte strict reglementată și este o poziție pe care industria o sprijină. Din ce în ce mai multe state membre doresc să reglementeze, deci dezbaterea trebuie să se axeze pe faptul că uh, consumatorii trebuie să se bucure de uh, servicii uh, legale, sigure, dar în același timp și competitive, pentru că dacă nu sunt competitive, clienții se vor îndrepta către piața neagră. Este nevoie de... Există o incertitudine juridică ce trebuie să fie uh, eliminată. Există 27 de modele de reglementare uh, sau există această posibilitate să existe 27 de modele și nu este exact ce ne dorim. De aceea dorim un cadru unitar în întreaga Europa. Majoritatea acestor lucruri au fost deja uh, acoperite. Au existat foarte multe cazuri în fața curților, instanțelor europene, există o foarte mare incertitudine juridică. Dar cert este că lucrurile nu pot să rămână așa cum sunt. Uh, Având în vedere și situația economică de criză actuală, Uniunea Europeană trebuie să fie um, să respecte și să protejeze tratatele, și să prevină fragmentarea pieței unice. Cu toții, noi cei, prezenți, noi cei prezenți aici, uh, avem un angajament față de jocurile de noroc responsabile și am inițiat măsuri pentru a atenua um, pagubele sociale. Industria noastră este deja foarte strict reglementată. Avem uh, trebuie să obținem uh, licențe, uh, avem reglementări foarte stricte cu privire la protecția datelor, în plus prevederi cu privire la alte aspecte, cum ar fi spălarea de bani. De asemenea, avem standardele proprii în, inter în interiorul industriei, care includ uh, excluderea uh, accesului minorilor um, și așa mai departe, lucruri care, stau, care sunt condiții pentru succesul nostru motivul pentru care oamenii reușesc să acceseze orice fel de site-uri uh, cu uh, cardul de credit în mână din, din fața calculatorului este acela că nu există o reglementare strictă la nivel european. În industrie încercăm să mergem mai departe. Împreună cu INCEN am uh, elaborat 134 de măsuri concrete care duc la o mai mare protecție a, Uniunii, a consumatorilor în Uniunea Europeană. Și acesta ar putea fi la baza unor standarde pan-europene. Vă mulțumesc! Uh, Vă mulțumesc! Mai urmează domnul Stickler, președintele Loteriei Europene, care are și dumnealui o declarație și un document scris. Da. Cred că documentul dumneavoastră ar dura mai mult de 5 minute dacă l-ați parcurge, deci am să vă rog să respectați timpul. Vă mulțumesc că ați invitat Loteria Europeană. Vă voi face o prezentare pe scurt a organizației noastre. Lotteries and we are mainly operating number game sports betting for the public. Și uh, uh, pariurilor online pentru beneficiu public. Da, iată, acesta este diapozitivul potrivit. Deci suntem singura asociație din sectorul uh, jocurilor uh, de noroc din toate cele 27 de state membre, cu membri în toate cele 27 de state membre. Toți membrii noștri respectă uh, regulile naționale și uneori regionale și nu operează transfrontalier. 2010, o membrii noștri au contribuit cu aproximativ 25 de miliarde de euro la bugetele de stat uh, și la uh, tot felul de cauze sportive, sociale, caritative, artistice și culturale. Deci acesta este un model de implicare și de responsabilitate socială. Mi s-a cerut astăzi să explic cum poate contribui, din punctul nostru de vedere, Uniunea Europeană cu o uh, reglementare eficientă a jocurilor de noroc online. Și dacă putem trece la următorul slide, aș vrea să spun că acum doi ani Parlamentul European și-a adoptat prima rezoluție privind jocurile uh, de noroc online pe baza raportului Charles de Muze și suntem de acord că conținutul acestei rezoluții este unul bun și sugerăm ca rezoluția viitoare să se bazeze pe aceasta. Rezoluția din 2009 a fost adoptată de o majoritate, cu o majoritate de 85% și uh, în dezbaterea de anul trecut au fost 40 de intervenții ale membrilor uh, și am văzut că și noul Parlament are o poziție similară față de cea din 2009. Cel mai mare, raport al, al, cel mai mare merit al raportului Charles de Moze este că stabilește principii pentru politica de, de uh, jocuri de noroc în Uniunea Europeană, și anume solidaritate, integritate, subsidiaritate și precauție un model cu beneficii publice uh, s-a dovedit a fi cel mai bun model pentru jocurile de noroc online. Evident, politicile trebuie să se adapteze la schimbările tehnologice, internetul și alte forme electronice de comunicare care apar și ar fi uh, uh, neînțelept să abandonăm acest principiu, mai ales când există un consens atât de larg între uh, Uh, decidenții politici nu doar aici, ci și la Consiliu și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Așadar, știu că am un timp limitat, deci aș vrea doar uh, să menționez aceste trei uh, principii pe care le-am listat și sigur să adaug că am oferit prezentări scrise care conțin aceste diapozitive. Să rămânem aici la principiul integrității. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a clarificat multe probleme juridice importante, nevoia licenței naționale și multe altele. De la adoptarea raportului și al de Moze, rezoluția viitoare a Parlamentului European ar putea și ar trebui să meargă mai departe cu acest aspect. Conceptul de integritate trebuie să fie extins ca să uh, includă uh, respectarea completă a legii și uh, aplicarea strictă a acesteia. Este o idee greșită foarte răspândită că uh, serviciile de jocuri de noroc online și-au originea în țări non-europene. Nu e adevărat. Problema este în Uniunea Europeană și trebuie acționat asupra acestor furnizori ilegali. Dați-mi voie să ilustrez, Franța și-a deschis parțial piața jocurilor de noroc anul trecut. Autoritatea de reglementare a trimis sute de avertizări oficiale unor operatori online care nu, au licen- nu erau licențiați în Franța, dar care ofereau jocuri de noroc cetățenilor uh, francezi. 80% dintre acești operatori vin din Uniunea Europeană. Dar dați-mi voie să ajung la ceea ce mie mi se pare punctul cel mai important. Din motive de ordine publică și de protecția consumatorilor, dar și pentru a asigura finanțarea obiectivelor sale, este absolut crucial ca uh, uh, de, deținătorii de licențe naționale să fie protejați de acești operatori legali, pentru că autoritățile naționale nu pot controla la nivel trans, transfrontalier acest fenomen. Și aici e nevoie de coordonare la nivel european. Măsurile de uh, implementare ar trebui să fie acompaniate de introducerea unui principiu de reglementare și acesta e modelul pe care l-aș uh, recomanda cu putere. O companie de jocuri să poată opera sau să aibă licență într-un stat membru doar dacă dovedește că nu operează în contradicție cu legea într-un alt stat membru al Uniunii Europene. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc uh, tuturor pentru o perspectivă foarte interesantă și un punct de vedere foarte diferit. Avem acum ceva timp pentru întrebări, pentru membri. Înainte de a avea aceste întrebări, vreau să urez bun venit călduros vizitatorilor invitați de doamna Gebhardt, coordonator din partea socialistilor și ne pare rău că nu avem suficiente scaune pentru toată lumea, pentru că este o audiere foarte interesantă și foarte populară, după cum puteți vedea. Dar sperăm că stați confortabil. O să trecem acum din nou la întrebări de la membri. Domnul Fox a fost prima persoană care a cerut uh, cuvântul, apoi raportorul, domnul Kreutzmann, domnul Abad, mai este cineva? Doamna Gebhardt, Deci domnul Fox, domnul Crespo, domnul Abad, domnul... Și, a, și doamna Corhola. Corhola. Domnul Fox mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare pentru domnul doctor Franz. Doamna doctor Franz. În 2008, instituția de cercetare germană FOZE a spus că 2,2 milioane de germani joacă online în mod regulat. Deci era uh, ilegal, comparat cu 4 milioane de englezi, acolo unde fenomenul este legal și reglementat. Deci asta arată cumva că interdicția germană este complet ineficientă și mă întreb dacă nu e de acord cu mine că ar fi mai bine să reglementăm acea piață și să protejăm consumatorii decât să ignorăm piața și să impunem o, o interdicție care apoi este ignorată și care rănește consumatorii, afectează consumatorii. Președintele, mulțumesc. Domnul Kreutzer, ce credeți? Sau poate aveți o altă întrebare? Uh, sunt complet de acord cu domnul Fox, dar o să fiu un german, însă mai întâi... Uh, Am văzut că există o mare variație. În Franța există o reglementare, există, deci practic 80% din uh, jocurile de noroc sunt legale acum și am văzut și abordarea de tip monopol, care în același timp uh, pune accent pe aplicarea legislației actuale, ceea ce dorește să facă și Franța. Trebuie să vedem dacă putem să unim cele două abordări. Eu am o întrebare adresată doamnei Franț. Landurile încearcă acum să găsească o nouă cale, spunând că deschid o mică o parte a pieței pentru șase sau șapte ofertanți. Din câte știu eu, landul Schleswig-Holstein nu va participa la acest pact, să spunem așa, și a venit cu o proprie propunere. Se menține monopolul pentru loterie și în rest se creează o piață liberă uh, cu acordare de licență va putea să se, um, să se vor putea să se atingă obiectivele dacă un land va deschide complet um, piața, pentru că atunci probabil toți ofertanții de servicii vor merge în landul respectiv și vor obține licențe acolo. Cum și în plus o altă întrebare, cum uh, doriți să selectați cei șase sau șapte ofertanți, chiar în, în, numai în Malta există vreo sută, Um, deci cum veți dori să-i selectați fără a intra în conflict cu Curtea Europeană de Justiție? Uh, thank you very much. I see Dr. France is the most popular um, of, to be, person to be questioned, but I'm sure there will be others. Now. Mulțumesc. Uh, domnul Abad acum. Mulțumesc foarte mult. Uh, eu am întrebări pentru alți prezentatori. Vreau să revin la ce a spus domnul Vilot, dar și domnul Stickler după aceea, privind principiul echilibrului filierelor și al finanțărilor și privind problema integrității sportului și a uh, acceptării și promovării sau nu a dreptului la pariu. Uh, mai devreme spunea domnul avocat uh, ceva în legătură cu asta pe baza directivei privind bazele de date. Deci, care sunt principiile, marile principii care guvernează aceste uh, jocuri online și care e legătura cu promovarea integrității sportului și a eticii sportive și cum am putea eventual să reutilizăm această directivă privind uh, protecția datelor. Avem uh, o bază juridică suficient de mare pentru asta și în fine aș vrea să mă refer și la directiva uh, împotriva spălării banilor putea, care se aplică cazinor, n-am putea eventual să îi lărgim area de aplicare? Mulțumesc foarte mult, doamna Gephardt. Ja, Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă refer și eu la aspectul finanțării și al um, veniturilor la buget, care nu au fost uh, menționate de vorbitori, lucruri care sunt importante pentru reglementare dar lucruri care sunt și un, un impuls de a accepta jocurile de noroc. Bineînțeles, acolo unde există uh, interdicție nu se poate face acest lucru. M-ar interesa să știu care este procentajul de Care este procentajul de astfel de uh, bani uh, vărsați um, și um, cum este el prevăzut? Yes, thank you. My first question is to, uh... Prima mea întrebare se adresează domnului Kreutzmann. De ce operatorii sau, reglement, sau legiuitorii nu adoptă măsuri tehnice pentru a combate crearea unor conturi multiple care duc la spălare de bani și alte abuzuri. Am înțeles că este foarte ușor să eviți aceste limitări impuse de site-uri prin diferite, uh, diferite trucuri. Și o altă întrebare se referă la identificarea jucătorilor. Este o întrebare care se adresează și domnului Vilot. Identificarea este încă la un nivel foarte redus. De ce există um, conturi de jocuri de noroc fără niciun fel de limită de sumă, de exemplu? Care este opinia dumneavoastră pentru crearea unor uh, plafoane la nivel european? Este ceva foarte important când este vorba de bani ținuți în diferite conturi. Acest lucru permite spălarea de bani, practic. Și uh, permite ca acești bani să nu fie uh, nicicum uh, justificați sau taxați. Vă mulțumesc! I-ați adresat prima întrebare domnului Kreutzmann, dar probabil vă referați la domnul, vă referați la domnul Reynolds. Da, și eu cred că domnul Reynolds este expertul pentru că ne-a spus că există multe posibilități tehnice uh, la nivel online pentru a proteja consumatorii, mai ales uh, pe tineri. Da, voi răspunde la această întrebare. Bun, iar apoi doamna Franz domnul Sticler și domnul Vilot. În ceea ce privește protecțiile stabilite de industrie pentru a proteja copiii, în primul rând, este clar că un proces formal de identificare este critic. Avem o serie de verificări și controle care ne asigură că știm cine sunt oamenii la în domeniul online este mai dificil, pentru că nu putem să-i vedem pe oameni. Există uh, baze de date care sunt uh, utilizate prin intermediul unor părți, unor uh, părți terțe, astfel încât se fac verificări instantanee uh, cu aceste baze de date. De asemenea, încercăm atunci când cineva uh, încearcă să uh, utilizeze o carte de credit, e bine, trebuie să aibă peste 18 ani. În plus, uh, luăm o serie de măsuri, măsuri pentru a ne asigura ca uh, copiii să nu, să nu poată intra pe site-ul nostru. S-a făcut un studiu cu privire la securitatea comerțului electronic și s-a arătat că uh, măsurile luate de uh, industria jocurilor de noroc ar trebui să fie copiate de către uh, alte domenii care țin de comerțul electronic, cum ar fi achiziționarea de produse alcoolice pe internet, de exemplu, și așa mai departe bineînțeles, uh, pentru întreaga industrie de comerț uh, electronic, protecția datelor, de exemplu, este o, uh, o provocare. În contextul agendei digitale, aceasta este provocarea. Cum verificăm vârsta oamenilor rapid? Dacă nu putem să o facem rapid și ei nu pot să ajungă repede să joace jocurile pe care doresc să le joace, vor merge altundeva. Acesta este un echilibru pe care trebuie să-l găsim. Cum facem verificările suficient de rapid, astfel încât oamenii să continue să vină la noi și uh, cum reușim să o facem suficient de bine. Nu am reușit dacă nu am reușit să identificăm sub nicio formă identifica, uh, o persoană, nu îi permitem să retragă bani. Dacă apoi aflăm că persoana respectivă a fost minor, uh, returnăm toate sumele depuse de către această persoană. Deci, într-un context online, dacă persoana respectivă a pierdut banii respectivi, noi îi returnăm, însă probabil că i-a câștigat altcineva. Deci noi avem o pierdere din punct de vedere economic, deci avem tot interesul să nu existe astfel de situații. Doamna Franță. Vă mulțumesc foarte mult pentru interesul arătat um, propunerii noastre. Am să vă explic pe scurt și de ce sunt eu prezent aici din landul meu, reprezentând de fapt toate landurile. De fapt, în Germania avem un acord cu privire la jocurile de noroc o serie de jocuri de noroc uh, sunt de competența statelor, uh, de competența landurilor, însă landurile au căzut uh, de acord asupra unui acord la nivel federal, acord care urmează să fie reînnoit. Noi ne trăim federalismul în Germania, Um, iar o parte a acestui federalism este conferința primilor miniștri, respectiv se întâlnesc primii miniștri din landuri uh, pentru a discuta aceste subiecte. Uh, landul meu prezidează această conferință a miniștrilor în acest an, de aceea uh, eu um, și conduc, prezidez un grup de lucru care se referă la viitorul loteriei naționale. De aceea noi suntem cei care se ocupă de pregătirea acestei mari conferințe a primilor miniștri. În octombrie anul trecut, toți prim-ministrii din landuri au fost pentru menținerea monopolului loteriei, dar în același timp și pentru evaluarea unor modele diferite, astfel încât să se facă propuneri diferite. Aceste propuneri au fost făcute în martie 2011 s-a ajuns la conclu concluzia uh, și la soluția unei deschideri pe bază de concesiuni în domeniul pariurilor sportive. A existat o conferință extraordinară la care, cum a spus și domnul Kreutzmann, uh, landul Schleswig-Holstein a declarat că nu este de acord cu propunerea existentă Drept urmare, la ora actuală există diferite modele. Eu sunt ferm convinsă că federalismul în Germania este puternic și că vom ajunge la o soluție comună. Landurile oricum vor continua să lucreze la, propun la proiectul lor și în urma conferinței uh, din aprilie au continuat lucrările și se continuă lucrările um, și în momentul de față. Dar asta răspunde și la întrebarea cum abordăm uh, landul, excepția landului Schleswig-Holstein. Noi vom continua să lucrăm la propunerea noastră, dar vom face și eforturi să ajungem la un compromis și cred că uh, vor avea loc discuții între landuri și că suntem cu toții uh, um, conștienți de răspunderea pe care o purtăm. Observația cu privire la faptul că interdicția absolută a jocurilor uh, de noroc online nu își îndeplinește practic obiectivele, e bine, da, aceeași uh, constatare am făcut-o și noi, am recunoscut că există o piață ilegală semnificativă și tocmai prin propunerile din acest uh, proiect încercăm să uh, deschidem în mod prudent piața, respectiv o deschidere uh, dar cu anumite condiții, deci o deschidere pentru loterie și pariuri sportive, plus uh, jocurile uh, sportive uh, sau jocurile uh, care sunt transmise, dar care au loc în mod real. S-a pus de asemenea și întrebarea uh, cum vom selecta cei uh, șapte concesionari, cei șapte ofertanți de astfel de jocuri. Noi prevedem un sistem în care nu dorim să uh, emitem un număr nelimitat de permise. În niciun caz nu dorim ca piața să se extindă, ci dorim să canalizăm piața ilegală, piața neagră, înspre o piață legală. Suntem convinși că reglementările și regulile pe care le vom elabora ne vor ajuta să găsim ofertanții corespunzători. Vă admirăm optimismul, trebuie să vă spunem. Domnul Stickler, vă mulțumesc. Voi încerca să răspund la întrebările dumneavoastră. În primul rând, Aș dori să vă mă prezint nu numai în calitate de um, reprezentant al uh, celor care dețin monopol. Avem um, o serie întreagă de uh, membri din mai multe state membre. Aplicarea este punctul cel mai important. Când este vorba de concurență cu operatori ilegali și neautorizați, trebuie să revin la ceea ce am spus în prezentarea mea. Cel mai important uh, aspect aici este aplicarea legii. Poți să ai un actor uh, cu licență, șapte ca în Germania sau sute ca în Italia. Dar trebuie să îi sprijin pe cei care uh, plătesc taxe, și sunt reglementați. Aceasta este problema. Loteriile tradiționale contribuie foarte mult la societate și asta pentru că plătesc mai puțin de 1% pentru că plătesc mai puțin de 1% în uh, taxe și este ușor să, să atragi noi jucători în acest fel. În, mom în momentul dacă nu se aplică legea în mod corect, vor exista ofertanți din uh, Caraibe sau din alte zone cu taxe foarte mici. Acesta este și uh, conceptul. Dorim să avem bani pentru cauze bune, cum sunt cele uh, sprijinite de Loteria Națională, uh, sau, pe de altă parte, putem să ne gândim că dorim să avem uh, o piață deschisă cu, uh, cu taxe mai ridicate. Am existat o întrebare la care aș dori să răspund când este vorba de drepturile de aparia sau, dacă vreți, uh, drepturile de proprietate intelectuală. Până acum, în afară de Franța, nu există o bază legală pentru astfel de plăți. Însă, Loteria Europeană vede nevoia ca um, operatorii de pariuri sportive să contribuie. Însă nu credem că ar trebui să existe o astfel de taxă pentru organizatorii unor uh, evenimente sportive, pentru că asta ar concentra banii numai în mâinile anumitor cluburi, anumitor sporturi. Practic, ar fi 200 de cluburi în întreaga Europa. Nu mi s-ar părea cea mai bună abordare. Eu văd un, mai degrabă un model de a contribui la integritate și solidaritate, astfel încât banii să meargă uh, de exemplu, care să poată fi distribuiți, de exemplu, de organizații sportive neguvernamentale. Avem acest sistem în Austria. Este o organizație neguvernamentală care uh, distribuie banii. Mulți bani merg la fotbal pentru că ei uh, este um, preponderent în uh, pariuri, dar um, mulți bani se duc și către alte sporturi. Când am discutat problema spălării banilor, trebuie să vă spun că văd o problemă foarte mare când este vorba de aranjarea meciurilor, Um, spălarea banilor, fraudă, criminalitate organizată. Sportul este în pericol din acest punct de vedere. Ne vom referi la acest lucru în um, consultarea uh, pentru Cartea Verde și așa mai departe. Este foarte important acest aspect, pentru că dacă nu, sportul ar putea să-și piardă integritatea. Criminalitatea organizată, um, câștigă amploare în sport și este ceva înfricoșător. Dar acest lucru nu cred că trebuie discutat exact în acest cadru. Vă mulțumesc. Domnul Reynolds dorea să uh, mai răspundă. Nu avem foarte mult timp. Dacă aveți un răspuns pe scurt, am să vă dau cuvântul. Dar acum domnul Vilot. Uh, mulțumesc. Vreau să revin asupra chestiunii integrității sportive și a dreptului la pariu, pentru că este multă confuzie privind dreptul de a paria, cine are dreptul de a paria. Și trebuie să ne întoarcem la întreaga filieră. Există mecanisme în Franța de impozitare, de exemplu, există o taxă pe pariurile sportive care se duce la Fondul Național pentru Dezvoltarea Sportului. Deci toate sporturile profită. Și acest lucru este asigurat. Dreptul de a paria este un concept juridic care se cunoaște nu prea bine. De exemplu, dacă e vorba de difuzarea imaginilor, unei competiții, să zicem, un difuzor nu poate să dea acele imagini dacă nu are un contract cu organizatorul acelui eveniment. Deci este dreptul de exploatare a evenimentului în beneficiul organizatorului. Este un drept de proprietate necorporal. Și la fel trebuie să se întâmple și cu pariurile sportive. Dacă un organizator de pariuri propune pariuri pe un anumit eveniment, el trebuie să aibă un contract cu un organizator al evenimentului. Și asta evident că are un interes economic, pentru că suma pariată e proporțională cu importanța evenimentului și cu munca organizatorului și este o virtute etică pentru că permite organizatorului de evenimente să aibă acces la mizele care sunt înregistrate Uh, la, pe siturile de pariuri cu cotă fixă, pentru că altfel nu are niciun moment, nicio modalitate de a preveni riscurile legate de uh, corectitudinea evenimentului său. Deci trebuie să existe un dispozitiv complet, e nevoie de relații juridice definite obligatoriu între organizatorii de evenimente și site-urile respective și autoritățile publice, deci nu, se poate, nu trebuie să se poată paria pe orice, oricând trebuie limitată lista evenimentelor pe care se poate paria, trebuie să se facă monitorizare, trebuie detectate, generate alerte și trebuie uh, sancțiuni sportive și penale. Deci e un ansamblu care trebuie să prevină riscurile de afectarea onestității competițiilor uh, sportive. Pariul este o problemă complet diferită de finanțarea filelor sportive. Deci nu trebuie să amestecăm cele două concepte juridice. Și aș vrea să răspund la o întrebare care a fost pusă uh, privind trasabilitatea uh, respectării uh, vârstei minime a jucătorilor și luptei împotriva spălării banilor. Sistemul care a fost creat în Franța e bazat pe deschiderea unui cont de jucător. Judecătorul trebuie să transmită operatorului pentru a-și atesta vârsta o copie a cărții sale de identitate și aceasta uh, înseamnă că titularul unui cont de jucător uh, și-a dovedit identitatea les références d'un compte de, de paiement și uh, de asemenea are un cont în care se fac toate plățile deschis pe numele său și aceasta se face într-o instituție din Uniunea Europeană. Câștigurile nu se pot vărsa decât în acel cont și contul acesta e evident controlat de autoritățile de reglementare. Deci în acest fel se asigură o transparență tocmai pentru a lupta împotriva spălării banilor și activităților criminale, activităților uh, infracționale. Doamna Reynolds poate răspunde și la întrebarea mea. Domnul Reynolds, dacă am înțeles bine, vorbeați, uh, uh, spuneați că dacă uh, se interzice jocul, atunci și nu există distribuție în țările respective, ce se întâmplă cu câștigurile, deci taxarea câștigurilor? E o decizie a guvernelor. Dacă decid că regimul că uh, doresc să impoziteze câștigurile acestea, e în regulă și evident noi vom respecta acest lucru și cu siguranță în unele țări ele sunt impozitate, în alte țări aceste câștiguri nu sunt impozitate. În ce privește uh, contribuțiile la cauze filantropice, modelul loteriei este foarte diferit de cel al operatorilor comerciali. Procentajele care se plătesc sunt diferite în mod clar și capacitatea loteriilor de a contribui la cauze filantropice e un lucru pe care eu îl susțin, dar noi oferim un produs diferit. Dacă uh, alții oferă același produs, vrem să putem uh, concura cu ei pe baze egale și atunci uh, consumatorul să decidă. Pentru că dacă uh, consumatorul poate găsi un produs mai bun în altă parte, va merge în altă parte. În ce privește ce a spus uh, doamna Corva, de ce nu protejăm uh, contra multiple, cu siguranță asta nu este posibil. Jucătorul se loghează cu un singur cont, nu poate avea conturi multiple luăm o amprentă a computerului persoanei respective, deci dacă încearcă să se logheze cu un alt cont pe același computer, ne dăm seama de acest lucru. În ce privește spălările de bani, s-au făcut uh, multe studii, unul de către profesorul Michael Levy de la Universitatea de la Cardiff, el este consultant al guvernului britanic în această chestiune el a descoperit că nu există dovezi că sectorul online, jocul online este folosit pe scară largă pentru spălări de bani. Președintele, mulțumesc. Trebuie să continuăm pentru că mai avem patru prezentatori, iarăși niște perspective foarte interesante. Așadar, domnul Michael Bay Yersel de la Danish Center for Gambling Addiction, Centrul Danez pentru lupta împotriva dependenței de jocuri, de noroc, domnul Trevor David, Clinical Training Officer la GamCare, care este organizația din Marea Britanie care se ocupă de problema dependenței de jocuri, domnul Iane Perachila, uh, șeful rei din Finlanda, care este uh, compania de jocuri online în Finlanda și o să ne spună câteva lucruri privind uh, progresele tehnologice și în fine domnul Matie Mărăi de la British Premier League. Deci o să începem cu domnul Iorsel care are niște diapozitive. Aveți 5 minute. Mulțumesc să trecem deja la următorul uh, uh diapozitiv. Am vrut să fac o scurtă introducere în legătură cu cine suntem. Few remarks about the consumers. Și apoi am câteva remarci uh, referitoare la consumatori. Ludomania sau dependența de jocuri uh, este o boală. Centrul nostru a fost creat în 1992 și este dedicat celor care nu pot uh, scăpat de această dependență. Anul trecut am tratat aproximativ 1100 de noi clienți, eh, jucători, familii, prieteni și grupuri de susținere. Principala noastră activitate este reprezentată de tratament, prevenire și cercetare. Avem de asemenea grupuri de suport, cursuri pentru uh, rudele bolnavilor Aș vrea să subliniez un singur lucru. În 2008 am produs un website educațional și acesta este folosit foarte des, mai ales în școlile daneze. În ce privește am făcut cercetare uh, de-a lungul anilor. Dezvoltarea jocurilor online, uh, o vedeți aici, dacă ne uităm la anul 2002, existau 314 clienți și 2,2% dintre aceștia spuseseră că joacă numai online. În 2010 s-a produs un mare salt. Numărul total de clienți a fost de 936 la centrul nostru și 44% jucau numai online. În opinia mea, este o, un progres enorm, o schimbare enormă în doar câțiva ani și e doar, reprezintă doar date de la centrul acesta pentru Ludomenia, nu din toată Danemarca. Apoi, care sunt uh, jocurile cele mai populare? 44% poker, apoi uh, slots, uh, roulette, blackjack și alte jocuri. Dacă ne uităm la raportul dintre jocuri în lumea reală și din lumea virtuală, deci de pe internet, e situația aproape egală în ce privește distribuția, aproape egală și cred că în următorii ani internetul va avea o parte mai mare și jocurile din lumea reală vor scădea, după opinia mea, pentru că internetul are atât de multe lucruri de oferit pe care jocurile obișnuite nu jocurile clasice nu le au. Internetul este de asemenea și foarte disponibil, poți cel puțin o vreme să joci uh, anonim, e ușor să ai acces la mai mulți bani dacă ești în fața laptopului sau calculatorului și dacă simți că norocul e de partea ta. Dacă ai nevoie de bani, poți să-i scoți dintr-un cont pe care l-ai, de exemplu, online. Și se poate juca pe internet non-stop, 24 din 24. Cu siguranță, uh, majoritatea site-urilor nu sunt daneze, doar 13%. Deci aproape 90% din site-uri sunt uh, din alte țări, sunt site-uri străine. Acum, în legătură cu consumatorii, nimeni nu poate spune dacă consumatorii câștigă și dacă vom vedea și mai mulți dependenți de jocurile de noroc. singurul studiu pe care l-am avut în Danemarca s-a publicat în 2006 și se spunea că 100.000 de danezi au într-un fel sau altul probleme cu jocurile de noroc. Sperăm să avem o lege nouă în ianuarie 2012 și aș propune să comparăm uh, datele. Un lucru este sigur, dacă vreau să-l citesc pe vechiul meu erou Bob Dylan, cred că vom vedea și mai multă uh, concurență lucrurile se schimbă și vor fi bătălii dure pentru market share și și mai multă reclamă pentru astfel de jocuri. Uh, în iunie 2010, Parlamentul a, adunat, a adoptat o lege nouă care a liberalizat parțial uh, piața jocurilor în Danemarca. Noi considerăm că se iau niște măsuri raționale în ce privește o piață mai controlată adică o lume nouă și reală și care va aduce posibilități îmbunătățite de a dezvolta programe de prevenire pentru anumite segmente ale populației. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați împărtășit cu noi această uh, experiență. Acum, domnul Trevor David. Hello and thank you for um, inviting me here. Um, my name is Trevor David. Mulțumesc că m-ați invitat. Mă numesc uh, Trevor David, lucrez pentru o organizație caritabilă numită GamCare, care e dedicată persoanelor care au probleme cu jocurile de noroc. Avem un rol dual, în sensul că noi colaborăm și cu industria jocurilor de noroc și îi uh, ajutăm să-și asume responsabilități sociale și să dezvolte conștientizarea problemei jocurilor de noroc. Am doar două diapozitive care vă prezintă ceea ce facem noi. Trebuie să spun că, de asemenea, activitatea mea se referă și la pregătirea altor consultanți pentru cei care au o problemă cu jocurile. În primul rând, e vorba de o problemă complexă și multidimensională. Jocurile online au o atracție specială, există riscuri speciale și am o descoperi faptul că persoanele care joacă online joacă pe mai multe, mai multe jocuri. Și de asemenea se duc și la case de pariuri și au și alte activități. Deci problema este jocul și nu neapărat jocul online. Trebuie să ia parte la activitate. Există însă riscuri Uh, la jocul online din cauza vitezei cu care se pariază, după cum știți. Apoi, am văzut și noi o creștere a numărului de persoane care au probleme cu jocurile de noroc și în special cu cele online. Există o diferență de gen. Am văzut o creștere masivă de la 16 la femei până la 23%. Deci eh, există un grup de risc eh, special, două de fapt, femeile și tinerii. Aceștia par să prefere jocul online. Și abordarea noastră este esențială, este bazată pe cooperarea cu persoane care au o problemă, cu cei care sunt afectați și cei afectați pot fi până la 15 persoane, deci pot să fie familii, prieteni, copii, angajatori, etc. Așadar, colaborăm, lucrăm în cadrul acestui model și încercăm să rezolvăm problemele pe care le creează dependența de jocuri. Și facem acest lucru având o abordare de responsabilitate socială, mergând uh, și contactând organizații și atunci când ele uh, întâlnesc uh, persoane dependente de jocuri, să le ajutăm să educe, să le crească mm, capacitatea de înțelegere a fenomenului. De asemenea, colaborăm cu alte reprezentanți altor profesii, cum ar fi uh, psihologii sau consilierii și terapeuții. Înțelegem uh, impactul jocurilor de noroc asupra societății. Cealaltă jumătate a activității noastre eh, reprezintă colaborarea cu industria jocurilor de noroc pentru a dezvolta eh, ghiduri de responsabilitate. Tot ce s-a vorbit aici în Cartea Verde, verificarea vârstei și mai departe. În Marea Britanie noi oferim programe de training și eh, celor care au jocuri de noroc online și celor care au jocuri de noroc clasice și facem acest lucru și la nivel internațional. Uh, cum aș putea rezuma ceea ce facem noi, activitatea noastră? Uh, Gamcare are o abordare care nu judecă pe nimeni. Noi încercăm să înțelegem ce se întâmplă cu cineva care are o problemă cu jocurile de noroc. Deci vrem să îmbunătățim înțelegerea fenomenului și dacă trebuie să educăm, pe cineva trebuie să educăm nu doar pe jucători în sine, această statistică care spune că 85% din uh, jocurile de noroc uh, pe internet sunt nelicențiate. Deci trebuie să îi învățăm pe oameni, să-i facem să înțeleagă pe consumator ce înseamnă asta, care sunt riscurile și când uh, le explicăm că există niște semne și învățăm pe consumator să caute aceste semne ca să știe că joacă pe site-uri sigure și că de asemenea îi educăm în legătură cu riscurile implicate de pariuri și de jocuri. De asemenea, vrem să promovăm o, o abordare responsabilă a jocurilor, să facem cercetare și să implementăm o atitudine de, și un model de responsabilitate corporatistă socială din partea industriei. Aceasta este organizația noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc pentru că ați vorbit exact 5 minute, o prezentare foarte interesantă, vă mulțumesc foarte mult. Acum, domn, domnul uh, Perachila, o să ne vorbiți despre experiența noastră în protecția uh, jucătorilor. Kiitos, arvoisa puheenjohtaja. Arvo... Mulțumesc, domnule președinte. Stimați eurodeputați, eu o să trec direct la subiect. Guvernul finlandez ne-a acordat uh, o sarcină în urmă cu un an să deschidem un casino online pentru consumatorii finlandezi, astfel încât aceștia să po poată fi identificați și problemele legate de jocurile de noroc să poată fi împiedicate. Sarcina noastră era să facem lucrurile mai bine decât oriunde altundeva în lume și acum am și reușit. Uh, și o să vă spun care sunt elementele cheie ale acestui exemplu finlandez. Sper că veți putea discuta aceste lucruri și mai departe, poate nu astăzi neapărat, dar poate mai târziu atunci când tratați aceste probleme. Identificarea unui client este cel mai important lucru și o să vă dau câteva exemple. Dacă putem trece la următorul diapozitiv. Deci, cum spuneam, o să vă dau un exemplu și o să vă vorbesc despre o provocare majoră din punctul de vedere al întregii Europe, și anume identificarea consumatorului și spălarea de bani. Aici dacă vă uitați se poate vedea cum se realizează activitățile în diversele țări. O problemă care este legată de Cartea Verde și de lupta împotriva spălării de bani este modul în care vom trata și vom rezolva asemenea situații, cum ne vom asigura că la nivel național, internațional și în activitățile transfrontaliere putem garanta deschidere și identificarea consumatorului și cum putem lupta împotriva acestui fenomen nesănătos. Deci cum putem identifica consumatorul? Pentru un jucător finlandez este posibil să stabilească un singur cont de joc prin folosirea codului de identificare pentru sistemul de uh, electronic banking. Și în acest caz, identitatea respectivului uh, consumator este verificată în timp real uh, prin uh, Registrul Populației, Registrul Național al Populației. Și, și eu sunt jucător și pot să vă spun din proprie experiență că este prea ușor să faci un cont de jocuri pe internet în acest moment. Poți să cumperi o cutie eBay care costă 19 euro și 90 de cenți și care îți modifică adresa la eBay sau adresa de IP uh, din fie, uh, la fiecare jumătate de oră pentru a-ți ascunde identitatea și pentru noi este foarte important să identificăm consumatorului și vrem să știm de asemenea și adresa de acasă și uh, vârsta și așa mai departe. Toate acestea sunt verificate uh, Uh, prin Registrul Național al Populației și este absolut imposibil ca un minor să joace jocuri de noroc uh, pe internet în Finlanda. Deci asta ajută la protejarea grupurilor vulnerabile de jocurile de noroc. Deci nu vorbim doar de minori, ci și de oameni care nu sunt pe deplin calificați să joace și verificăm aceste date săptămânal. Aflăm dacă persoana respectivă încă mai este calificată să joace sau deci dacă are în continuare un rating la bancă care permite să joace. Cum putem opri acest fenomen nesănătos? Deci, sarcina noastră a fost să luptăm împotriva acestui fenomen mai bine decât oricine altcineva. Și putem să vă spunem că nu acordăm bonusuri de înregistrare, de depozite, de activare și nici de, uh, niciun fel de răsplată pentru volumul de uh, joc pentru că acestea sunt modurile tradiționale de a atrage consumatorii și jucătorii. Dar noi nu facem acest lucru. Avem o legislație în Finlanda care creează acest cadru juridic și avem de asemenea și uh, un instrument PlayScan pentru a ajuta consumatorul să conștientizeze propriul său comportament în timpul uh, jocurilor de noroc. Și avem acest model de vreo 10 ani în Finlanda și în primele uh, din primele șase luni am oferit servicii și care este părerea noastră? Noi nu avem nevoie de recomandări, avem nevoie de niște regulamente foarte clare și de un control și de supraveghere foarte clare. Deci nu mai avem nevoie de recomandări. Și ideea că o persoană poate avea doar un singur cont de joc este o idee care trebuie să fie Uh, uniformizată la nivel european, pentru că este singurul mod în care ne putem asigura că obținem date adecvate în ceea ce privește volumul de jucători sau de jocuri. Domnul Gorpi a spus cât de dificil este să faci rost de statistici credibile, pentru că nu este ușor să identifici un consumator, pentru că un consumator poate avea zeci de conturi și de aceea informația lipsește. Dar noi în Finlanda am rezolvat această problemă. Președintele, mulțumesc foarte mult. Cred că vom reveni asupra acestor subiecte importante mai târziu și în cele fi, uh, din urmă, domnul Moro. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. O să vorbesc în franceză pentru că reprezint uh, organizația care grupează vreo 40 de organizații sportive din diverse uh, țări uh, europene pe diverse sporturi și sper să pot respecta timpul uh, destul de scurt care mi-a fost uh, pus la dispoziție. Avantajul de a vorbi ultimul este că deja s-au spus majoritatea lucrurilor pe care vreau să le spun, deci asta simplifică lucrurile. Vreau să fac trei observații pe un subiect care este important și anume integritatea sportului care atinge consumatorul, uh, operatorii și organizațiile sportive. Trei observații și uh, două propuneri de măsuri în cadrul raportului domnului Kreuzmann. Mai întâi observațiile. În primul rând, pariurile nu au creat uh, frauda și uh, trucajul uh, meciurilor. Trebuie să fie foarte clar acest lucru. Deci pariurile nu sunt la originea tuturor răurilor din, din sport pe care le cunoaștem astăzi. De acestea fiind spusă, multiplicarea de ofertă de pariuri, în special cele oferite pe internet, a crescut nivelul de risc al pariorului. Deci dacă la început uh, se paria pe fotbal, la fotbal pe echipa care va câștiga meciul sau pe echipa care va pierde, acum se poate paria pe aproape orice. Uh, primul corner, uh, cum va sărbători cineva primul gol și așa mai departe. Deci asta pune probleme pentru că există foarte multe elemente care pot fi manipulate. A doua observație, toate sporturile sunt incluse aici, niciun sport nu este imun. Deci, evident, studiile arată că sporturile mai puțin expuse, sporturile cu um, acoperire mai mică, disciplinele minore, uh, suportă riscuri mult mai importante. Există o, un studiu al Universității din uh, Stanford uh, care sugerează acest lucru. A treia observație este o problemă a integrității sportului care este vitală pentru toți actorii și operatorii din sector, operatorii de pariuri, organizațiile sportive și, bineînțeles, consumatorii, pentru că dacă meciurile sunt uh, trucate, uh, consumatorul pierde bani, operatorul la fel, consumatorul pierde încrederea în uh, competițiile sportive și, evident, competițiile nu vor mai putea să-și vândă la fel de bine produsele canalelor de televiziune. Deci există și un interes comercial aici pentru uh, păstrarea integrității. Atunci, ce facem la ora actuală pentru a lupta pentru îmbunătățirea integrității competițiilor? Organizațiile sportive au stabilit niște sisteme de monitorizare, de desemnare a arbitrilor în ultima clipă. Există interdicții de pariuri pentru membrii organizațiilor sportive, programe de educație, uh, Uh, și deci sunt foarte multe măsuri care au fost uh, aplicate, care sunt relativ eficace, dar care sunt destul de scumpe. Pentru primarica nu este chiar așa o problemă, dar pentru sporturile mai puțin expuse mediatic și deci cu încasări mai mici, deci mai puțin bogate, dacă se poate spune așa, este o lovitură care este destul de importantă. Uh, există o miză financiară extrem de importantă pentru aceste discipline sportive. Și ce putem face în acest sens? Două lucruri importante din punctul meu de vedere. Primul lucru este ceea ce am dorit să vedem în raportul Parlamentului European, și anume recunoașterea fraudei sportive la scară europeană sau cel puțin o recomandare pentru recunoașterea acestei fraude sportive la nivel european. Pentru că asta ar permite coordonarea forțelor uh, polițiene și a mijloacelor judiciare pentru infracțiuni care adesea sunt uh, transfrontaliere. Deci aceste lucruri apar, uh, aceste legi apar în anumite state membre urmează să fie pusă în aplicare și în Franța, spre exemplu, dar ar fi bine ca Parlamentul European să sugereze nu neapărat o armonizare, dar măcar un fel de coordonare a definiției fraudei sportive. Al doilea aspect despre care am vorbit mult este problema pariurilor și a relațiilor contractuale care sunt constrângă, constrângătoare din punct de vedere juridic, care ni se par foarte importante. Am auzit uh, vorbindu-se mult despre proprietatea intelectuală. În ceea ce privește fotbalul, vă asigur că nu există nicio legătură între fotbal și ceva intelectual, deci nu facem această legătură. Dar este important să știm că acordurile care sunt constrângătoare din punct de vedere juridic sunt uh, um, dureroase pentru că Asta permite autorităților și operatorilor să definească mijloacele care uh, pot să um, intre în joc aici. Je pense que les organisations sportives ont un rôle euh, majeur un rol, uh, bineînțeles, există și un rol uh, major care poate să fie jucat pentru că anumite pariuri nu pot fi puse în aplicare. Mă gândesc la maratonul uh, din Londra, spre exemplu, unde nu se pot face pariuri. Deci acestea sunt cele două lucruri pe care am dorit să le vedem în uh, raportul Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult! Președintele, mulțumesc foarte mult pentru acest punct de vedere extrem de important și pentru sugestiile dumneavoastră. Mai avem un pic de timp pentru întrebări. Uh, dar vreau să las timp uh, și uh, pentru o intervenție din partea Comisiei, astfel încât raportorul va uh, reuși să facă un, un uh, rezumat. Uh, domnul Trandafilis mai întâi și apoi uh, doamna Șoldemosa. Mulțumesc, domnule președinte. E, mie mi se pare înțeles de la sine că cu toții suntem de acord că jocurile de noroc, în general, fie pe internet, fie în viața reală, uh, duc la riscul de dependență și conduc la probleme similare. Rezolvarea unei probleme poate fi făcută doar dacă um, de la bun început recunoaștem existența problemei. Deci cadrul juridic care acoperă jocurile de noroc pe internet fie că permite firmelor private sau nu să uh, intre aici, trebuie să se asigure că toți cei implicați uh, îndeplinesc standarde sociale înalte și aceste standarde înalte includ și practici de a ă, identifica și ajuta jucătorii dependenți. Analizarea datelor, ă, deci ce, cât de des se joacă, ce fel de jocuri joacă și care este strategia de joc. Prin aceasta poți să identifici dependenții și să le dai sfaturi în ceea ce privește ă, rezolvarea problemelor lor. Deci, întrebarea mea este, pe baza acestei datorii de responsabilitate socială din partea corporațiilor, cum putem folosi acest lucru și firmele sunt pregătite să adopte asemenea practici ca parte a practicilor lor de afaceri? Asta aș dori să aflu. Mulțumesc, doamna Șaldemosa. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh, pun o întrebare legată de ludomanie. Ne puteți spune cine devine dependent de jocurile de noroc. Există un grup anume, copii, uh, tineri, uh, care este grupul de vârstă care devine dependent și aș dori să mai știu un lucru. Dacă îi întrebați pe dependenți, ei ce spun că i-ar fi împiedicat să devină dependenți? De ce ar fi avut nevoie pentru a-i fi ajutați? Uh, Uh, e nevoie de acces restricționat, e nevoie de impozite mai mari. Uh, cum consideră ei că se pot rezolva aceste probleme? Mulțumesc. La pri prima întrebare este ce este ludomania, am înțeles bine? A, nu, ați spus cine devine dependent majoritatea oamenilor uh, care vin la noi, uh, vârsta medie este 25-65 de ani, un pic mai mult pentru femei și uh, dacă analizăm datele pentru diversi oameni, vedem că foarte mulți au început să joace jocuri de noroc la o vârstă foarte fragedă, uneori chiar la 12 ani și știm din propriile noastre cercetări și din cercetările europene sau internaționale este că cu cât încep mai devreme să joci jocuri uh, de noroc, cu atât este mai probabil să devii dependent mai târziu în viață. Aș dori să repet ceea ce sper că am clarificat în prezentarea mea, pentru că este aproape o mantră pentru mine. Avem nevoie de prevenire. Și sunt din ce în ce mai uimit de faptul că în legislația din Danemarca nu a existat niciodată prevenire în cei 20 de ani de când lucrez în uh, domeniu. Este mult mai ușor să previi decât să vindeci. Și din punctul dumneavoastră de vedere este mult mai bine. De ce este nevoie? M-ați întrebat de ce este nevoie ca să oprim dependența. Uh, Tinerii dependenți spun că e nevoie de prevenire. Școlile pot uh, oferi ore și cursuri pentru că în momentul de față mm, se vorbește despre prevenirea obezității, a fumatului, a, a um, sexului și așa mai departe. Deci, cercetările uh, din Danemarca au analizat 3824 de, de oameni și au descoperit că există un procentaj foarte mare uh, de oameni care devin dependenți dacă se joacă pe bani. Uh, pokerul, spre exemplu, este un uh, sport destul de macho și are o adiune rock and roll așa și oferă o imagine uh, frumoasă uh, jucătorilor. Deci să începem cu prevenirea la nivelul școlilor, să facem acest lucru în sectorul sanitar, în sectorul economic, pentru că este o cerere foarte mare și putem să ne gândim și la cercetare comună cu Danemarca, Regatul Unit și țări terțe, să vedem cum funcționează prevenirea pe o perioadă de 3-4 ani, pentru că acesta ar fi un beneficiu pentru toată Europa. Mulțumesc! O să invit pe ceilalți uh, vorbitori să răspundă și domnul Breckler uh, o să urmeze, dar și domnul David și domnul Mărăi dacă doresc să intervină. Domnule Breckler, mai întâi. Kiitos puheenjohtaja. Herra. Mulțumesc, domnule președinte. Domnului Filides, aș vrea să domnului Trianta Filides, aș vrea să-i spun că nu cred că poate avea cineva ceva împotriva faptului că folosim uh, posibilități tehnice pentru a limita uh, soldurile uh, jocurilor, uh, conturilor legate de jocurile de uh, noroc. Dacă nu putem identifica corect o persoană, atunci limita trebuie redusă. Dacă mm, putem uh, stabili identitatea, limita de creditare poate fi mai mare. Cel puțin ar trebui să existe o uh, un uh, instrument voluntar prin care jucătorul să-și stabilească propriile limite. Jocurile online devin din ce în ce mai rapide, se fac tranzacții la secunde și, prin urmare, ar trebui să ne gândim la limitarea reclamei pentru astfel de jocuri. Uh, și de asemenea bonusurile virtuale date jucătorilor ar trebui să fie interese. Domnul uh, David. Răspunsul meu este că natura jocului în sine și a dependenței uh, de joc care se numește dependența ascunsă, acestea sunt cauzele pentru care oamenii continuă să fie dependenți și mai ales dacă ei încep de foarte devreme, de la vârste foarte fragede, pentru că încep la vârste foarte fragede și reușesc să ascundă acest lucru mult timp și ne trezim cu cineva care vine la noi, are 45 de ani și care joacă de 25 de 30 de ani și nimeni nu știa. Deci uh, el scoate la lumină o, o problemă. Trebuie să educăm societatea în legătură cu dependența de jocuri și cu riscurile acestea. Și trebuie să ne uităm ce permite unei persoane să-și ascundă această problemă și să continue să joace. Asta e unul dintre lucrurile importante și trebuie să ne uităm la acces și la bani de asemenea și la timp. Pentru că, în mod normal, auzi pe cineva spunând mă plictisesc și atunci joc, pentru că n-am nicio altă activitate. Deci trebuie să ne uităm la toate acele lucruri și la toți oamenii care ar putea veni în contact cu jucătorul care are o problemă și să îi explice care sunt simptomele, pentru că uh, nu e vorba de o dependență de un drog, de o substanță, ci de un lucru care poate rămâne ascuns. Și mai ales cu internetul, e oportunitatea perfectă să vezi cât timp își petrec pe internet jucând mm, sumele pe care le cheltuie și așa mai departe. Deci poți să introduci toate aceste elemente într-un sistem și sunt două tipuri de jucători. Sunt uh, jucătorii pricepuți, care au anumite motive pentru a juca, dar pe internetul e vorba și de uh, un escap, un soi de evazionism. Deci e o soluție simplă. Trebuie să le spui, uite, ai petrecut atâta timp pe internet, ai uh, cheltuit uh, suma X uh, și încerci să-i aduci la realitate. Asta e soluția. Mulțumesc. Cum ați sugerat că dumneavoastră și colegul din Danemarca puteți să începeți să colaborați? Un angajat al nostru de la GAM care a făcut cercetări în ce privește uh, jocurile de noroc la persoanele tinere. Cu siguranță am vrea să facem schimb de informații și să colaborăm la un proiect, pentru că avem un astfel de proiect în minte, în special pentru oameni tineri. Da, cu siguranță ar trebui să discutăm. Și cu oricine ar dori să mai vorbesc. Domnul Harbour, acum știu că doamna Oconi vrea să intervină, dar mai întâi aș da cuvântul domnului Morei. Doamna Oconi este raportor pentru aviz uh, pentru Comisia Econ, deci sunteți binevenite la audierea noastră. Dar mai întâi domnul uh, Morei. Foarte rapid. Nu sunt specialist în aceste probleme, uh, dar cred că organizațiile și autorizarea și sponsorizările și reclama au un rol de jucat. În acest moment dezvoltăm un cod de conduită pentru cluburile noastre care uh, semnează contracte cu operatori de pariuri pentru a ne asigura că niște cerințe de bază în ce privește siguranța consumatorilor sunt respectate. Vă mulțumesc foarte mult. În regulă. Atunci mai avem uh, destul timp. Doamna Oconi, doriți să faceți comentarii și să puneți întrebări uh, prezentatorilor noștri? Și sigur, dacă mai sunt și alte puncte pe care vreți să le ridicați, mai avem un pic de timp. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îmi pare rău că am ajuns cu întârziere, dar am mai avut și alte obligații și îmi pare rău pentru că din cât am văzut dezbaterea a fost foarte interesantă și interlocutorii foarte uh, competenți în domeniul lor. Am doar o întrebare complementară pentru că s-a spus aproape tot, un, sau mai degrabă o cerere de precizări către domnul Mărăi. Vorbea de generalizarea relațiilor contractuale pentru manifestări sportive și ale, uh, între manifestările sportive și operatorii de pariuri și aș vrea să știu ce înțelege el prin această relație contractuală? Este vorba de redistribuirea financiară, de exemplu, și dacă da, sub ce formă? Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. cred că am încercat uh, să spun și la fel și domnul Vilot, e vorba de aceste contracte și constrângătoare juridic care sunt fundamentale pentru integritatea evenimentelor. Vorbim despre faptul că organizațiile sportive trebuie să poată să aibă un cuvânt de spus în ce privește, sigur, sub controlul autorităților publice, în ce privește toate pariurile care se fac asupra propriilor competiții. Mă explic ca să fiu mai clar. Nouă, membrilor organizației eh, noastre, ni se pare incredibil că operatori de pariuri eh, pot să propună pariuri asupra competiției noastre fără măcar să ne informeze, fără să ne informeze în legătură cu pariurile care se fac, cu mizele, cu sumele care se pariază, tipul de pariuri, riscurile care există, uh, cotele și așa mai departe. Și există programe care au fost create de operatori, trebuie să spunem acest lucru clar și deschis, și considerăm că lucrurile merg într-o într, direcție bună. Cu alte cuvinte, problema noastră este că nu avem uh, un feedback din partea operatorilor într-o manieră sistematică. Deci avem nevoie de o relație echilibrată, dacă vreți, între organizatorii competițiilor și operatorii de pariuri care organizează o activitate comercială, până la urmă legată de aceste competiții, fără să ne informeze, fără să ne integreze în procesul de uh, decizie cred că ce s-a creat, sistemul care s-a creat în Franța merge într-o direcție foarte, foarte bună. Susținem acest tip de model. Acesta există și în Australia și în uh, alte țări, câteva alte țări. Deci, mi se pare un drum care merită urmat. Nu e vorba de redistribuție financiară, deci uh, cifrele din Franța arată că nu e o mare sursă de venit uh, pentru organizațiile sportive, dar e vorba de o problemă de integritate fundamentală și eu sper că și Parlamentul European va merge în același sens și să recomande existența unor acorduri, unor contracte între toate părțile implicate. Vă mulțumesc. Președintele, aș vrea să ne apropiem de încheierea acestei sesiuni și sigur aș vrea să mulțumesc tuturor vorbitorilor pentru că ați avut o contribuție foarte bună și sper că veți continua să păstrați legătura cu noi și sunt sigur că și reprezentanții Comisiei vor dori să rămână în contact cu noastră. Și asta îmi dă ocazia să o invit pe doamna Bruntu să facă câteva comentarii, pentru că acum ea este responsabilă de acest dosar la Digi Internal Market și am plăcerea să-i dau cuvântul pentru câteva reflexii asupra ceea ce s-a spus deja aici și apoi o să-i dau cu ocazia să închidă sesiunea raportorului nostru, domnul Croțman. Deci mai întâi, uh, doamna Prompta. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea și eu să confirm ceea ce tocmai ați spus, adică această audiere a fost extrem de interesantă și pentru comisie este cu siguranță uh, un lucru pe care îl vom lua în considerare în dezbaterea mai generală și în consultarea pe care am lansat-o. Cred că astăzi am înțeles că există o serie de convergențe între actorii care au participat la această audiere. Constat de altfel și mai întâi că statele membre au o mare marjă în ce privește modul în care își organizează sistemele naționale, dar că oricare ar fi natura acestor sisteme, toate statele se vor confrunta într-un fel sau altul și cu intensități diferite eh, cu aceleași fenomene ilegale care provin în mare parte din eh, țări terțe. Și eh, evident, datorită internetului există o miză comunitară și o, un stimulăm ca să ne gândim ce fel de ajutor și de contribuție va fi necesară, vor fi necesare de la nivel comunitar pentru a permite uh, lupta eficace împotriva acestor fenomene ilegale și întrebarea se pune cum vom reuși să facem acest lucru. Avem și noi discuții și la Consiliu uh, statele membre discută și ele despre acest subiect și este clar și adevărat că cooperarea administrativă între statele membre, între uh, organizațiile de reglementare, E un subiect care deja uh, pare să întrunească un oarecare asentiment în Consiliu. Nu e încă unanimitate, dar e un asentiment. Și întrebarea care se pune este uh, cum va arăta acest cadru de cooperare administrativă și până unde se poate merge pe acest drum. Așadar, uh, putem îndrăzni să ne dorim o cooperare între statele membre și, și autoritățile de reglementare, dar nu fără un minim acord asupra tipului de informații care dorim să fie schimbate și, motive, și asupra motivelor pentru care vom schimba aceste informații. Asta înseamnă niște standarde minime care ar putea fi luate în considerare în ce privește motivul pentru care ar exista o intervenție din partea autorității de reglementare. s a citat câteva motive, integritatea sportului, protecția jucătorilor, lupta împotriva spălării banilor, deci sunt uh, motive absolut valabile de, legate de ordine publică, de protecția consumatorului, pentru care un, o autoritate de reglementare poate interveni. Așadar, pentru noi acestea sunt direcțiile în care trebuie să mergem. Sigur, avem o consultare în curs, deci sperăm și, uh, dat uh, fiind participarea de astăzi, sperăm că vom avea și noi multe reacții la cartea noastră verde și în august vom începe să exploatăm aceste răspunsuri pentru ca în toamnă să putem să producem un raport ca urmare a acestei consultări și înțelegem de altfel că Parlamentul va avea uh, la rândul său propriul său raport înainte ca noi să terminăm activitatea pe această chestiune și în felul acesta vom putea să ținem cont uh, ansamblul datelor și discuțiilor care vor fi fost uh, organizate inclusiv de către Comisia noastră. Vă mulțumesc foarte mult. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru participare și suntem nerăbdători să continuăm activitatea și colaborarea pe acest dosar interesant și foarte important. Cuvântul uh, raportorului, domnul Kreuzmann, pentru a încheia dezbatele. Îi mulțumesc pentru că s-a ocupat de organizarea acestei audieri foarte interesante și pentru că a invitat vorbitori atât de distinși și de uh, pregătiți. Domnule Croțman, aveți cuvântul. Mulțumesc. Aș vrea și eu să mulțumesc și raportorilor din umbră. Am avut o întâlnire unde ei au făcut propuneri în legătură cu cine să fie invitat să vorbească și am încercat să avem uh, o reprezentare cât mai largă din toată Europa, să nu avem vorbitori numai dintr-un stat. Uh, dacă pot uh, rezuma cererile noastre, ne-ați cerut să luptăm împotriva jocurilor ilegale, ne-ați cerut de asemenea să luptăm împotriva fraudei, ne-ați cerut să luptăm împotriva dependenței de jocuri și am văzut câte țări au reguli foarte bune în ce privește identificarea judecătorilor, dar eu cred că este nevoie de legislație la nivel european, pentru că nu putem rezolva aceste probleme fără un nivel european de reglementare, dar trebuie să ținem cont și de principiul subsidiarității. Deci va fi fascinant să vedem ce putem realiza colaborând unii cu ceilalți eu voi colabora evident cu raportorii din umbră și îmi imaginez că toate comentariile noastre vor trebui luate în considerare. Sigur, Cartea Verde dă o imagine foarte largă și lasă multe lucruri deschise dar trebuie să obținem și o majoritate uh, substanțială pentru propunerea noastră aici în Parlament și trebuie să uh, abordăm toate aceste preocupări în proiectul nostru de legislație, trebuie să punem presiune asupra statelor membre ca să coopereze, pentru că prin cooperare putem realiza mai multe și cred că trebuie să obținem o susținere transpartinică în Parlament pe acest subiect și apoi sigur va trebui să vedem cum statele membre vor aborda principiul subsidiarității, pentru că statele membre nu trebuie să aplice legislație din cauza acestui principiu și atunci avem segmentarea pieței, fragmentarea pieței. Cred că putem rezolva aceste provocări numai cu o soluție la nivel european. Deci, poate că vom reuși să obținem un acord privind un proiect de propunere care să ceară Comisiei să vină să propună legislație. Doamna Șaldemoze dă din cap, uh, cred că este de acord cu mine. Sunt sigur că vom merge și mai departe decât uh, uh, ce a cerut ea în raportul său, pentru că altfel nu merita să ne întoarcem la acest subiect și sunt nerăbdător să avem în continuare contribuții din partea raportorilor și tuturor celorlalți membri și să putem coopera pentru a face pași în direcția cea bună. Mulțumesc! Președintele, mulțumesc uh, tuturor. Pentru a încheia vreau să vă spun care este calendarul. Domnul Kreutzmann uh, va trimite raportul la traducere, cred, săptămâna viitoare. Vom avea o nouă examinare pe 12 iulie. Uh, termenul de amendamente 18 iulie, votul în septembrie și cred că asta se va potrivi foarte bine cu programul Comisiei în ce privește revizuirea reacțiilor la Cartea Verde lansată. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc tuturor uh, invitațiilor noștri speciali încă o dată. Cred că merită aplauze de la noi toți. Mulțumesc foarte mult. Ne vom reîntâlni mâine dimineață la ora 9 vine la noi domnul vai ministru maghiar pentru concurență, un bun prieten al acestei comisii, vine pentru a vorbi despre președinția maghiară, apoi vom avea, uh, vom discuta propunerea de directivă privind drepturile consumatorului și după aceea încă o audiere foarte interesantă privind vămile și viitorul politicii Uh, vamale. Știu că doamna Șaldemoze va fi cu siguranță aici pentru această discuție, pentru că este foarte implicată în asta. Așadar, mulțumesc tuturor, seară bună!